I will indicate it. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, bine ați venit la întâlnirea de astăzi a Comisiei de Control Bugetar. Importanța tot mai mare a controlului bugetar poate fi este dovedită de faptul că am primit uh, această sală pentru întâlnirea de astăzi. Cred că oricum, tema pe care urmează să o discutăm astăzi este atât de importantă pentru Uniunea Europeană, pentru cetățenii europeni, încât trebuie să ne aplicăm asupra ei cu cel mai mare angajament uh, posibil din punctul de vedere al ordinii de zi, cred că ați primit-o și vă atrag atenția că secretarul general al uh, OLAF a cerut într-o scrisoare comisiei noastre să îi acordăm posibilitatea de a, de a, ne, de a ne prezenta situația discuțiilor uh, între relațiilor între OLAF și Comitetul de Supraveghere al OLAF și pe baza acordului interinstituțional, am uh, fost uh, de acord cu această cerere a directorului general al OLAF. I-am cerut dumnealui însă să ne prezinte uh, cât mai succint situația pentru a avea și timp de a avea o discuție până la urmă Însă, din păcate, acest uh, punct nu se regăsește pe ordinea de zi pentru că acesta, aceasta fusese deja transmisă pentru traducere. Nu știu dacă există obiecții vis-a-vis -vis de ordinea de zi, nu? Atunci este adoptată așa în forma aceasta. Vă aduc uh, aminte că această ședință este publică, este transmisă pe internet. Și ajungem la adoptarea proceselor verbale. Există obiecții la procesul verbal al întâlnirii din 6 noiembrie? Văd că nu. Atunci procesul verbal a reuniunii din 6 noiembrie este aprobat. Doamnelor și domnilor, ajungem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, descă descărcarea de gestiune pentru bugetul din 2011 și Acum îl salut pe comisarul responsabil pentru agricolă, stimată domnule comisar Cioloș, bine ați venit la Comisia de Control Bugetar. Astăzi este moșul, ziua moșului Nicolae și poate este, uh, de exemplu, în Germania este un obicei să dai un cadou cuiva de această zi și deseori este vorba de alimente și alimente de bună calitate, din păcate, nu se regăsesc peste tot în uh, lume și în acest moment ar fi bine să ne aducem aminte că un succes al politicii europene este aprovizionarea populației europene cu alimente de bună calitate și în anumite, din anumite puncte de vedere, de fapt, chiar și exportăm alimente. Astăzi discutăm de punerea în aplicare din punct de vedere bugetar al politicii agricole, discutăm și concluziile Curții Europene de Conturi și salut în acest moment pe, doamna, pe domnul Augustin uh, Cubic și pe colega dumnealui alături de noi și veți primi și dumneavoastră uh, cuvântul mai târziu. În primul rând, doresc să-i dau cuvântul uh, raportorului nostru, domnul Gaier, apoi vor avea cuvântul reprezentanții Curții de Conturi. Domnule Gaier, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața și din uh, partea mea tuturor. Și doresc să-l salut în mod special pe domnul comisar Cioloș. Doresc să-i mulțumesc pentru că a venit alături de noi și ne stă la dispoziție în această dimineață. Doresc să salut și pe uh, membrii Curții Europene de Conturi. În această dimineață discutăm un punct important din, uh, din uh, două puncte de vedere. Este vorba, pe de o parte, de bugetul din uh, politica agricolă care cuprinde cei, cei doi piloni este cel mai mare buget al Uniunii Europene și, din acest punct de vedere, este unul important. Și apoi există o evoluție care ne, ne liniștește pe lângă politica cercetării, politica agricolă este domeniul unde rata de eroare, când vine vorba de punerea în aplicarea bugetului pe anul 2012, merge uh, împotriva tendinței pe care ne-am dorit-o noi. Deci această rată de eroare nu a scăzut, ci a crescut. Rata de eroare în dezvoltarea, uh, în dezvoltarea rurală și în uh, Um, condițiile bune agricole, agricole și de mediu a ajuns la uh, procentul de 7,7%. Este un uh, domeniu care, după cum am spus, ne îngrijorează pentru că, așa cum ne arată analiza Curții Europene de Conturi și așa cum cunoaștem noi situația din uh, Um, domeniul agricol, există foarte multe lucruri legate de sistemele de control din statele membre care explică creșterea ratei de eroare. Suntem martori, martorii unei situații pe care o cunoaștem și din alte domenii și care este cu atât mai supărătoare cu cât în cadrul uh, în cadrul negocierilor pentru viitorul uh, pentru viitorul buget al Uniunii Europene, reprezentanții Consiliului se referă întotdeauna la o mai bună cheltuire a fondurilor europene, se referă la faptul că bugetul uh, trebuie să fie folosit în mod uh, eficace și eficient. Eu întotdeauna spun că cel care dorește să cheltuiască mai bine aceste fonduri trebuie să înceapă acasă la el, prin uh, impunerea unor sisteme de control mult mai eficiente. Însă astăzi dorim să discutăm cu domnul comisar despre cum putem uh, îmbunătăți situația până în uh, luna aprilie suntem uh, obligați să luăm o hotărâre din punctul de vedere al acordării sau nu a descărcării de gestiune și datorită faptului că nu avem la dispoziție sala pentru, pentru, pentru ședințele plenare, trebuie să luăm această decizie până în uh, aprilie și nu până în mai, așa cum era cazul în mod normal. Deci trebuie să luăm o decizie vis-a-vis -vis de descărcarea de gestiune pentru Comisie pentru anul 2011, însă pentru a lua această decizie, Comisia trebuie să ne convingă că face uh, toate cele necesare pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu critic. Și vom discuta tocmai uh, aceste lucruri cu domnul comisar Cioloș Doresc să mă limitez la introducerea mea acum și uh, voi lua cuvântul după aceea. Vă mulțumesc, domnule Gaier, și acum dau cuvântul cu, uh, Curții Europene de Conturi. Nu știu cine începe, domnul uh, Cubic sau doamna Cuta. Domnul Cubic, vă rog. Dear Mr. President, dear honorable members. Domnule președinte, stimați membri Parlamentului European, domnule comisar Cioloș, doamnelor și domnilor bucur foarte mult că vă pot prezenta rezultatele activității curții în ceea ce privește evaluarea pieței agricole și a sprijinului direct la capitolul 3 din raportul anual 2011. Această evaluare se referă la cheltuielile din Fondul de Garantare pentru Agricultură European, care reprezintă 44 de miliarde de euro în 2011 și reprezintă peste o treime din bugetul european. Anul acesta, pentru prima oară, avem două evaluări, evaluări specifice separate în domeniul agriculturii, unul pentru Fondul uh, European pentru Garantare Agricolă și al doilea pentru dezvoltare rurală, pentru a răspunde uh, solicitărilor privind uh, autorităților de descărcare pentru a oferi mai multe informații în acest domeniu. Dați-mi voie să încep cu, prime, cu principalele concluzii. În primul rând, uh, Principala eroare în plățile privind fondul de garantare agricolă este de 2,9%. Acest rezultat se bazează pe examinarea unor eșantioane la întâmplare a 180 de plăți. Sistemul de control auditat este eficient doar parțial în ceea ce privește asigurarea legalității și regularității plăților, astfel încât situația este asemănătoare cu cea de anul trecut. Această concluzie se întemeiază pe examinarea sistemului de control și administrare integrată IACS în șase agenții plătitoare. Procedura asigurării, consolidarea procedării de asigurare voluntare auditată în două state membre a fost afectată de deficiențele care reduc asigurarea oferită de această procedură. Aș dori să vă ofer unele detalii în ceea ce privește concluziile pe care le-am subliniat mai devreme. În ceea ce privește rata erorii, care sunt erorile pe care le-am descoperit? Nu mă surprinde faptul că majoritatea erorilor se referă la declarări excesive a terenurilor, um, pentru că 90% din plăți de la fondul de garantare sunt plăți directe către agricultori. Majoritatea acestora se, se referă la sub 5%. Erorile mai mari se referă la cazuri unde eligibilitatea pășunilor permanente a fost evaluată greșit și înregistrată în sistemul de identificare a parcelelor agricole. În al doilea rând, care este comparația între rezultatele din 2011 și rata erorii din 2010? Anul trecut, rata erorii a fost prezentată pentru întregul sector agricol, ceea ce înseamnă că intră aici Fondul de Garantare Agricol și Fondul pentru uh, Dezvoltare Rurală și Agricultură, situându-se anul trecut la 2,3% astfel încât pentru a compara 2010 și 2011 rezultatele din acești doi ani trebuie să analizăm rata erorii combinate pentru ambele valori agricole, care este de 4,0%. Dar 0,2% din această rată a erorii a fost generată de o schimbare a metodologiei curții în ceea ce privește tratamentul încălcărilor uh, de ecocondiționalitate. Aș dori să mai spun câteva cuvinte despre acest uh, subiect în curând. În termeni reali, uh, creșterea ratei erorii pentru sectorul agricol între 2010 și 2011 este de 1,5%, de la 2,3% în 2010 la 3,8% în 2011. Creșterea de 1,5% este foarte importantă. Cu toate acestea, această, majorare, această creștere trebuie să fie interpretată cu mare atenție. Rata erorii posibile publicată de curte se situează undeva între ratele cele mai ridicate și cele mai eh, joase, iar la nivel statistic este normal ca rata erorii să fluctueze undeva între aceste limite superioare și inferioare. Dar noi, eh, ca auditori, trebuie să fim foarte atenți și să mai eh, așteptăm câțiva ani pentru a vedea dacă, acest, dacă rezultatul de anul acesta este doar o fluctuație statistică normală sau dacă arată faptul că se înrăutățește calitatea generală a, gestion- a, control- a sistemelor de control și gestionare. Evoluția ratelor erorii, erorii din, din următorii ani ne vor oferi informații mult mai viabile în legătură cu această chestiune. În ceea ce privește ecocondiționalitatea, cum ne-a modificat abordarea, așa cum am spus, în în uh, declarația de asigurare din 2011, pentru prima dată, Curtea a inclus uh, încălcările de ecocondiționalitate în calcularea ratei de eroare. Pentru că aceste încălcări afectează condițiile de plată. Toți beneficiarii asistenței europene trebuie să respecte ecocondiționalitatea și solicitările din acest domeniu. Dacă agricultorii nu respectă aceste solicitări, atunci asistența primită este redusă. Aș dori să accentuez faptul că uh, din motive de, din motive de uh, fezabilitate și tehnice, cur, uh, auditul Curții de Conturi nu poate să țină cont de toate obligațiile de constituționalitate, astfel încât am restrâns auditul numai la unele solicitări, cerințe. Așa cum am spus, impactul ratei de eroare pentru aceste solicitări se referă la este de 0,2%. Dar din cauza faptului că um, sfera de aplicare um, a auditului a fost limitată pen, pentru ecocondiționalitate, rata de eroare raportată trebuie să fie tratată cu foarte multă prudență și nu trebuie să fie luată în uh, cadrul evaluării generale a gradului în care este respectată ecocondiționalitatea de către agricultori. Acum, în ceea ce privește sistemul, l-am, l-am aceste sisteme au fost evaluate parțial eficient, pentru că în ceea ce privește IACS, Curtea a găsit a găsit că sistemul de agenții plătitoare a fost afectat de date incorrecte uh, cum ar fi sistemul de identificare a parcelelor agricole și eh, bazele de date pentru mm, plăți, precum și tratamentul incorrect al solicitărilor de plată pentru agențiile plătitoare. Curtea a observat că unele Uh, unele probleme, există unele probleme sistematice în ceea ce privește gestionarea și sistemele de control uh, au fost uh, raportate deja în anii anterior și nu au fost remediate. Continuă să afecteze plățile irregulare. Este vorba, de pildă, de clasificarea incorrectă a terenurilor sau su- de- supradeclararea terenului eligibil în sistemul de identificare a parcelelor, precum și aplicarea incorrectă a conceptului de rată a erorii, de eroare. Curtea, curtea a efectuat uh, din nou un număr de măsurări ale parcelelor prin intermediul unor inspecții la fața locului neanunțate. Iar rezultatele erau diferite de uh, rezultatele erau, cele, erau diferite de cele raportate de agenții. Curtea a evoluat și noua procedură de sporire a asigurării, procedură voluntară. În conformitate cu această nouă procedură, uh, organismul de certificare derulează un audit um, extins pentru a oferi uh, informații comisiei. Vreau să vă spun că curtea recunoaște faptul că acțiunile comisiei Um, curtea recunoaște acțiunile de remediere luate de către Comisie pentru a introduce o evaluare de calitate obligatorie pentru sistemul de identificare a parcelelor. Dar, pe baza constatărilor din anul acesta, Curtea recomandă următoarele. Evaluarea corectă a eligibilității pășunilor permanente trebuie să fie asigurată. Comisia trebuie să monitorizeze mai îndeaproape fapt, uh, detectarea problemelor agențiilor plătitoare în, în uh, sistemele de control și de administrație. Calitatea inspecțiilor la fața locului trebuie să fie îmbunătățită, iar calitatea desfășurată de organismele de certificare trebuie să fie îmbunătățită pentru a oferi o evaluare viabilă în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor din agențiile plătitoare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc, domnule Kubik. Și acum dau cuvântul doamnei Rasa Butkebită. Vă rog. Mr. Chairman, honorable Domnule președinte, stimați deputați, domnule comisar, domnilor și domnilor, am plăcerea de a vă prezenta capitolul 4 din raportul Curții pe 2011, care vizează dezvoltarea rurală, mediul, pescuitul și sănătatea. Colegul Kubik a spus deja că acesta este primul capitol separat dedicat vreodată acestor uh, domenii. Cheltuielile operaționale sunt de 13,9 miliarde de euro, adică 10,7% din bugetul Uniunii Europene. Dintre acestea, uh, dezvoltarea rurală reprezintă 12,4 miliarde de euro. Cheltuielile de dezvoltare rurală sunt bazate pe cofinanțare și acoperă atât măsurile legate de uh, zone și cele care nu sunt legate de zone. Adică schemele de agricultură și mediu și, de partea cealaltă, investițiile în modernizarea exploatațiilor agricole. Concluzia curții este că plățile pe 2011 pentru dezvoltarea rurală, mediu, pescuit și sănătate au fost afectate de erori materiale și că sistemele de control și supraveghere examinate au fost uh, eficiente parțial. De ce am ajuns la această concluzie privind tranzacțiile și sistemele? În ceea ce privește testarea pe fond a tranzacțiilor, Curtea a auditat un eșantion de 178 de plăți intermediare și finale, din care 160 sunt legate de dezvoltarea rurală. 57% dintre aceste plăți au fost afectate de o eroare sau mai multe, cu o frecvență a erorilor mai ridicată în domeniul dezvoltării rurale decât în domeniul mediului, al pescuitului și al sănătății. Rata probabilă a erorii a fost uh, estimată la 7,7%, rata cea mai probabilă, ceea ce confirmă declarația de anul trecut a curții, conform căreia cheltuielile pentru dezvoltarea rurală sunt deosebit de expuse uh, la eroare. Cea mai mare parte din cea mai probabilă rată de eroare viza eligibilitatea măsurilor nelegate de zonă, care sunt în uh, parte uh, Uh, provocate de regulile prea adesea foarte complexe și condițiile de eligibilitate. Astfel de erori sunt provocate de faptul că proiectul în sine sau o parte din proiect sau chiar beneficiarul nu era eligibil în funcție de măsurile relevante. S-au detectat multe erori în cazul unor beneficiari care erau organisme publice, gen municipalități sau agenția plătitoare s-a întâmplat așa, mai ales când s-au aplicat proceduri de achiziții publice, pentru că regulile nu au fost întotdeauna urmate. De exemplu, atunci când nu au fost justificate în mod adecvat deciziile de a acorda contracte prin alte proceduri decât prin licitații publice. În ceea ce privește măsurile legate de zonă, majoritatea erorilor s-au făcut în schemele agricole de și de mediu. În multe cazuri, fermierii nu au respectat uh, angajamentele agricole și de mediu, pe care și le luaseră și a, în cele mai multe cazuri acestea erau condiții cheie pentru plată. Erorile de ecocondiționalitate s-au constatat în 36% din plățile ce făceau obiectul obligațiilor de ecocondiționalitate. Curtea a cuantificat aceste erori pentru prima dată. Ele reprezintă cam 0,2 puncte procentuale din rata totală a erorii de 7,7% la capitolul 4. S-au constatat mai ales probleme legate de identificarea și înregistrarea animalelor. În ceea ce privește testarea pe fond a plăților privind mediul, pescuitul și sănătatea, nu pot fi trase concluzii generale, pentru că au fost auditate numai 18 tranzacții. În ceea ce privește sistemele de supraveghere și de control, Curtea a auditat sistemele de dezvoltare rurală din șase state membre, iar sistemul Comisiei de Verificare a Conturilor și de Gestiune și, de asemenea, controlul de sistem intern al Direcției Generale Mare. Sistemele de dezvoltare rurală au fost auditate într-o agenție plătitoare din fiecare șase state membre. Un sistem nu a fost eficient, patru au fost eficiente parțial și unul a fost eficient garantând regularitatea plăților. S-au identificat puncte slabe în toate trei elementele auditate sistemele administrative și de control pentru a garanta o plată corectă, sistemele de control bazate pe uh, verificări punctuale, fizice și sisteme de, a, garan de garantare a implementării și controlului ecocondiționalității. O parte din sistemul sistemului de închidere a conturilor vizează audite desfășurate de organisme independente de certificare. Curtea a analizat un eșantion de 32 de audituri ale acestor organisme și a constatat că observațiile menționate în, auditel, în auditurile anterioare de către Comisie și de către Curte nu fuseseră luate în calcul decât rar în uh, evaluarea acestor organisme și DG Agri nu a verificat acest lucru. În ceea ce privește reprezentarea gestiunii Direcției Generale Agricultură, adică raportul anual de activitate, nu a existat niciun fel de analiză sau explicație cu privire la um, motivul pentru care rata reziduală de eroare pentru dezvoltarea rurală a crescut semnificativ în comparație cu anul anterior, ca să vă dau un citat din spusele directorului general. Aș dori să vă spun că această rată de eroare a fost mult sub rata de eroare a curții, fiind bazată pe uh, cifre raportate de statele membre pentru anul 2010 și, după cum s-a identificat în auditul curții, statele membre nu au detectat și nu au raportat toate cheltuielile neeligibile din cauza uh, punctelor slabe ale verificărilor agențiilor plătitoare. Sistemul uh, de control intern al Direcției Generale Mare a fost auditat și s-a constatat că controlele cheie nu erau întotdeauna documentate suficient și că nu se monitoriza suficient uh, nivelul de capturi conform uh, unui acord internațional de pescuit. Pentru a remedia erorile și uh, greșelile sistemice identificate, Curtea recomandă ca și în anii anteriori ca regulile și condițiile privind dezvoltarea rurală să fie simplificate și mai mult. Se recomandă ca statele membre să desfășoare verificări administrative punctuale într-un mod mai riguros. Mai mult, Comisia și statele membre trebuie să se asigure că regulile existente sunt bin, mai bine implementate în ceea ce privește achizițiile publice și uh, comitetele agricole și de mediu. De asemenea, Curtea recomandă ca Comisia să analizeze motivele pentru care a existat această rată de erori materiale și să se asigure că Direcția Generală Agri și organismele de certificare țin cont constatările din auditurile anterioare ale Comisiei și ale Curții atunci când își fac strategiile de audit. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Thank you very much, Mrs. Vă mulțumesc, uh, doamna Butbergita, pentru raportul dumneavoastră. Și acum doresc să dau cuvântul comisarului sau nu? Domnul raportor dorește să intervină? Nu. Atunci foarte bine. Domnule comisar Cioloș, ați auzit ce a spus de reprezentanții Curții Europene de Conturi și pentru comisia noastră este foarte important să primim unele răspunsuri Uh, mai ales vis-a-vis de această creștere a ratei de eroare în domeniul dezvol- dezvoltării rurale. Doresc să atrag atenția că um, există întotdeauna lumini și umbre. Nu trebuie să uităm că există un avers și revers la o monedă, dar așteptăm răspunsuri din partea Comisiei. Bine ați venit și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor stimați reprezentanți ai Curții de Conturi, stimați membrii ai COCOBU. După raportul Curții de Conturi, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că pot să iau cuvântul în fața dumneavoastră și să lămuresc unele lucruri. Este cu atât mai important pentru mine cu cât uh, noi pregătim o reformă a PAC-ului la ora actuală și acum avem prilejul de a înregistra progres atât, atât în ceea ce privește obiectivele politice în domeniul agricol, cât și în ceea ce privește o mai bună gestionare financiară a resurselor destinate politicii agricole comune. Trebuie, deci, să tragem cu toții învățăminte de pe urma activității Curții de Conturi. Pentru prima dată, Curtea, așa cum s-a spus, a consacrat două capitole cheltuielilor legate de politica agricolă comună și a publicat două rate de eroare diferită, una pentru primul pilon, pentru uh, plățile directe și măsurile de piață și a doua rată pentru dezvoltarea rurală. Pentru plățile directe, rata de eroare, aceste plăți reprezintă peste 80% din bugetul um, agricol, rata este destul de scăzută în uh, intervalul normal statistic, așa cum a spus domnul Cubic, dar pentru, și pentru prima dată curtea a ținut cont de erorile legate de ecocondiționalitate. Acest mesaj este foarte important, bineînțeles, în afară de îmbunătățirile continue uh, de care are nevoie sistemul IACS, dar pentru mine acest mesaj este foarte important, fiindcă plățile reprezintă o pârghie politică foarte importantă care își aduc contribuția la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă în zonele rurale. Dorim ca, odată cu reforma, acesta să fie o pârghie în ceea ce privește buna folosire a resurselor naturale. Acestea fiind spuse, am luat notă de remarcele curții în ceea ce privește primul pilon și îmbunătățirile necesare acolo. E limpede că uh, eforturile făcute în ceea, ce privește, în ceea ce privește sistemul de edificare a parcelelor uh, agricole trebuie să fie duse mai departe, mai ales în ceea ce privește uh, țările vizate de uh, probleme recurente. E o notă de existența unui cadru specific, uh, fără care rata de eroare ar fi fost sub 2%. Aș putea să vă dau mai multe amănunte, dar uh, vreau să spun că nu îi se indică existența unei probleme sistemice recurente. E vorba despre aceste două cazuri ale ratei um, erorii. În, în întotdeauna împreună cu statele membre vom putea asigura o bună gestionare. Bineînțeles, ă, ajung acum la discuția privind pilonul 2, unde rata erorii nu este nici pe departe mulțumitoare, trebuie să recunosc acest lucru. Dar vreau să vă precizez două lucruri. Pe de o parte, nu este vorba nici de bani pierduți pentru totdeauna la bugetul comunitar și nici de fraudă în majoritatea cazurilor unde am identificat erori. Pe de altă parte, perioada actuală este un vârf de ciclu în ceea ce privește executarea programelor de dezvoltare rurală, iar plățile finale sunt uh, adesea uh, mult uh, mai susceptibile erorii decât la începutul programării, când suntem în faza de pregătire și de lansare a proiectelor. Bineînțeles, asta nu explică un rat de eroare prea ridicat. Iată deci de ce, fără să aștept raportul final al curții, vreau să vă spun că s-a emis o rezervă în primăvara 2012 pentru dezvoltarea rurală în rapoarte de activitate 2011 al directorului general al uh, DG Agri. Cu agențiile de plăți, cu autoritățile de gestionare și statele membre, am solicitat serviciilor mele să analizeze îndeaproape această evoluție și motivele și cauzele ei. Iar această analiză ne arată că principala cauză a erorilor este modul în care a fost desfășurată programarea la nivelul statelor membre. Am identificat mai multe elemente, dintre care, dintre care vreau să ridic unele în evidență. În primul rând, condițiile de eligibilitate, care prea adesea sunt folosite în locul uh, Uh, uh, angajării beneficiarilor, ceea ce schimbă valoarea interpretării erorilor. Este vorba de condiții care în mod normal ar trebui să fie angajamente din partea agricultorilor, deci o, o, această eroare măsurată în, proporțional cu importanța acestor erori, erori, iar statele membre au folosit adesea aceste măsuri ca fiind criterii de eligibilitate ce sunt uh, considerate ca eroare 100% în analiza auditorilor. Dar este vorba și de uh, beneficiari care sunt, și angajamente care sunt greu de cuantificat, fiindcă sunt uh, greu de formulat. Iar aici crește riscul de eroare, fiindcă adesea statele membre se angajează pe, uh, la nivelul unui beneficiar, fără însă să clarifice implicațiile și consecințele și acestui angajament pentru agricultor. Care sunt uh, totuși soluțiile pe termen scurt uh, și acțiunile noastre? Pe termen scurt, noi am cerut statelor membre, uh, unor state membre să-și modifice programele. Bineînțeles, acest lucru nu este foarte ușor de făcut deja când proiectul a fost deja demarat. Am solicitat Uh, sporirea semnificativă a auditărilor de, conformitate, de um, conformitate a plăților a cheltuielor pentru zona rurală. Aceasta este o măsură uh, imediată care va intra în vigoare pentru programarea în curs de la începutul anului viitor. Iar această nouă programare trebuie să fie mult mai performantă pe termen uh, mediu, cu măsuri în care controlul trebuie să fie impus încă de la început din faza de demarare a programelor se iau și acțiuni de formare și de sensibilizare a opiniei publice, iar acestea vor continua cu ajutorul statelor membre. Aceste subiecte au fost discutate la ultimul Consiliu al Ministrului de Agricultură, când i-am informat pe ministrul de, Agricult- de Agricultură cu privire la aceste probleme și i-am rugat să țină cont de aceste probleme specifice, dacă nu se întâmplă deja, și să fie foarte atenți la măsurile pe care le vom, le vom lua în următoarele săptămâni avem orientări deja și exemple pozitive și negative. Acestea vor fi publicate toate la începutul anului viitor, fiindcă unele state membre știu să acționeze foarte simplu, alte state membre acționează mult mai complicat. Cred că putem să tragem învățăminte și de pe urma experienței actuale. Comisia își va desfășura rolul întru totul. Vom verifica uh, controlul regulilor în ceea ce privește programarea perioadelor de dezvoltare rurală pentru următoarea perioadă bugetară. Bineînțeles, trebuie să dăm timp, trebuie să avem timpul suficient pentru ca aceste inițiative să dea roade, fiindcă există la ora actuală o anumită inerție în acest proces, în aceste uh, programe multianuale. Trebuie să așteptăm, bineînțeles, și următoarea perioadă de programare pentru a vedea dacă s-au înregistrat rezultate semnificative, chiar dacă acțiunile uh, urgente vor declanșa procesul de îmbunătățire, dar așa cum spuneam, Uh, și cum am spus, nu vom aștepta următoarea perioadă bugetară pentru a lua măsuri. Deci, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră de la COCOBU, pentru că împreună cu reforma politicii agricole comune, de care ne ocupăm împreună acum prin codecizie, uh, deci Parlamentul, Comisia și Consiliul, pentru a, pentru a desfășura aceste schimbări necesare, să dăm răspunsuri concrete pentru a asigura o gestionare cât se poate de performantă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și, bineînțeles, sunt, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Darf ich die eh, Abgeordneten um ihre Acum Um, deputații au ocazia să intervină. Cine dorește să înceapă? Domnul raportor, domnule Gaier, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și membrilor Curții Europene de Conturi și domnului comisar pentru introducerea pe care au făcut-o. La început, Aș avea o întrebare adresată a domnului comisar Cioloș. Aș dori să spun că până, la, până când vom lua hotărârea de descărcare de gestiune, vom analiza cu foarte mare atenție măsurile luate de comisie pentru a îndepărta uh, problemele stabilite și pentru a iniția un proces care să ne dea speranță ca uh, că în anii următori situația ratelor de eroare nu va fi una înrăutățită, ci se va îmbunătăți. Um, ca și Albert Camus, uh, cum spune Albert Camus, trebuie să ne gândim că Sisif era un uh, om foarte fericit, pentru că um, în domeniul uh, dezvoltării rurale, trebuie să ajungem la situația la care am ajuns în, în politica regională. Cred că există explicații raționale a creșterii ratei de eroare. Pe de altă parte, unele lucruri trebuie analizate în detaliu și să ne asigurăm că analiza este una foarte uh, bazată pe fapte. În politica regională am uh, inițiat o practică care a fost uh, intensificată în ultima vreme, conform căreia discutăm foarte mult cu statele membre și cea mai cea mai uh, discutăm despre motivele care au dus la cea mai mare rată de eroare și în uh, a doua parte a anului statul respectiv uh, deja a, a dat dovadă de îmbunătățiri. Am discutat, de exemplu, cu, ministru, cu adjunctul, ministrul, uh, adjunctul ministrului responsabil din Cehia și am putut să discutăm, drept urmare, cu reprezentanții statelor membre despre intențiile acestora de a rezolva problema respectivă. Însă trebuie să știm exact care sunt problemele în detaliu. Deci, aici intervine prima mea întrebare. La uh, punctul 14 Este vorba de un uh, exemplu prezentat de Curtea de Conturi și nu, ați, uh, nu ne-ați spus exact despre ce stat uh, membru este vorba și aș dori să întreb în mod foarte concret dacă astăzi am putea să primim un răspuns clar, pentru că dorim să știm despre ce uh, state membre este vorba, trebuie să știm unde ar trebui să intervenim, cu ce autorități Comisia noastră de control bugetar ar trebui să ia legătura pentru a organiza, de exemplu, o delegație în statul respectiv. Acum, al doilea punct la care aș dori să mă refer, revin la uh, primul punct discutat la început, cum putem să ajungem la o bază comună de date despre care discutăm. Pe noi nu ne mulțumește situația în care există o discrepanță între rata de eroare calculată de Curtea de Conturi și rata de eroare calculată de Direcția Generală pentru Agricultură. Am cerut să ni se ofere explicații. Explicațiile oferite până la urmă nu ne-au uh, ajutat să înțelegem de unde provine această diferență ne-am dori să vedem că există o evoluție care să Uh, să apropie poziția celor două instituții, a Comisiei și a Curții Europene de Conturi, din punctul de vedere al calculării uh, ratei de eroare. Există în alte direcții generale o evoluție îmbucurătoare la direcția generală care se ocupă cu ocuparea locurilor de muncă. Um, ratele de eroare sunt foarte apropiate de cele la care a ajuns Curtea Europeană de um, conturi. Și din partea curții de conturi am auzit că statisticile raportate de statele membre nu sunt statistici bune. Situația trebuie să se modifice din acest punct de vedere și, uh, cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, Comisia trebuie să efectueze audituri uh, Uh, mai multe audituri aprofundate la fața locului, însă Comisia trebuie să se asigure până la urmă că statisticile raportate, datele statistice raportate de statele membre uh, sunt, uh, au o calitate din ce în ce mai bună. Doar așa vom putea înțelege situația cât mai bine. Vă mulțumesc, domnule Gaier. Acum are cuvântul domnul Barstas, după, după care domnul Piper. Leden van de Rekenkamer. Mulțumesc. Doresc în primul rând să le mulțumesc curții, eh, membrilor Curții de Conturi pentru munca depusă. Dar doresc să-i mulțumesc și domnului comisar Cioloș și serviciilor sale, care au avut eh, amabilitatea de a ne răspunde foarte repede la toate întrebările suplimentare. Unul dintre reprezentanții curții de conturi, nu mai știu exact care, spunea că este foarte important să se țină cont de uh, învățămintele din trecut pentru a învăța politica agricolă comună. Și eu cred că sunt două învățăminte importante. În primul rând, acum avem informații exprimate în cifre, și anume că uh, 80% din uh, din beneficiari primesc 5, cam 5% din plățile, din suma totală a plăților făcute și cam 11% primesc mai, sume mai mari de 5.000 de euro. Aceste cifre ne uimesc și v-am rugat Domnule comisar, să ne spuneți, atunci când vorbiți despre reforma PAC, cam cum stați cu negocierile cu Parlamentul European și anume cu membrii Comisiei pentru Agricultură și cu membrii Consiliului apoi, cum evoluează negocierile? Doriți uh, să primiți o repartizare mai bună pentru ca uh, marea pentru ca să se schimbe această situație în care 80% dintre agricultori primesc 5% din plăți, a doua întrebare a mea se leagă de definiția agricultorului activ. În, răspunsuri, în răspunsurile dumneavoastră vorbeați despre agricultorul de canapea. Cred că aici avem o listă negativă Adică avem o listă de aeroporturi, de uh, terenuri sportive, de societăți de cale ferată, care nu au activități agricole reale și care nu pot, de fapt, să beneficieze de regimul prevăzut. Dar cum stăm cu definiția reală a agricultorului activ? La negocieri mi s-a părut că s-a spus că această definiție a agricultorului activ ar uh, fi lăsată pe seama statelor membre. Și mă tem că aici am recădea în vechile noastre păcate și anume am utilizat diverse definiții pe care uh, după care s-ar modifica statutul agricultorilor. Mulțumesc, domnul Piper. Ja, danke schön, Herr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și domnului comisar și Curții Europene de Conturi pentru informațiile um, foarte bune pe care ni le-au prezentat. Aș dori să pun și eu câteva întrebări. În primul rând, o întrebare principială, fundamentală, care se referă la următoarea perioadă financiară. În uh, următoarea perioadă financiară, la primul pilon al politicii agricole, există o ecocondiționalitate foarte complicată. Sunt mai multe condiții de mediu la primul pilon în comparație cu această perioadă. Și în acest context aș dori să vă întreb ce garanții puteți oferi că ca urmare a acestui număr suplimentar de condiții să nu se ajungă la o rată de eroare și mai ridicată. Între timp, în foarte multe state membre, datorită birocrației sporite, foarte mulți uh, agricultori se gândesc la ieșirea din acest sistem de sprijin uh, agricol. Cred că nu acest lucru ni-l dorim și doresc să vă întreb uh, ce măsuri veți lua pentru a limita rata de eroare din, în, în acest context. A doua întrebare Um, este mai puțin importantă vis-a-vis -vis de prima întrebare, în comparație cu prima întrebare, este vorba de de măsurile mai uh, puțin importante din domeniul dezvoltării uh, rurale, măsuri eligibile. Am înțeles că până la urmă statele membre sunt uh, de vină din acest punct de vedere pentru că au creat singure niște reguli foarte complicate și au ajuns până la urmă și în atenția Curții Europene de Conturi, tocmai pentru că aceste statele respective nu au putut respecta propriile reguli foarte complicate. În propria mea regiune, lumea se plânge foarte mult de, de birocrație existentă, birocrație uh, care de fapt este cauzată de, um, de guvernul regional care a impus aceste măsuri. Însă oare ce am putea face noi? Cum putem transmite autorităților regionale să nu complice um, măsurile administrative atât, uh, atât de mult. Mă întreb dacă avem o posibilitate de a interveni din acest punct de vedere pentru că o asemenea informație ar fi foarte utilă și pentru cei uh, activi la fața locului. Apoi, o altă întrebare, uh, rata de recuperare a, a unor fonduri. Uh, în uh, anumite uh, state există, există lucruri bucurătoare în alte state lucrurile nu funcționează atât mai bine. Știm că există această regulă de 50-50%. Aș dori să vă întreb, pe baza datelor din anul 2011, dacă această regulă 50-50% a funcționat bine și Dumneavoastră ați uh, propus o, o nouă regulă care să acorde 100%, 100% din aceste fonduri statelor uh, membre. Aș dori să vă întreb dacă, într-adevăr, o asemenea propunere este fezabilă, poate fi pusă în aplicare sau nu. Eu oricum aș fi de acord și m-ar bucura dacă s-ar întâmpla acest lucru. Ultima Uh, întrebare se referă la diferența între suprafețele verzi și pădure, între pășuni și pădure, pentru că a existat o discuție despre dificultățile întâlnite în uh, definirea acestor uh, suprafețe Dumneavoastră ați anunțat că va exista un mecanism de supraveghere la fața locului și eu mă întreb dacă nu cumva capacitatea comisiei este supra-solicitată, dacă um, într-adevăr puteți garanta o supraveghere eficientă sau aveți încredere în statele membre că acestea vor avea mecanisme raționale de uh, supraveghere. Comisia este implicată în acest proces și aș dori să știu dacă există avize din partea unor experți din punctul de vedere a acestor mecanisme de supraveghere. Cam astea sunt remarcile din partea PP-ului. Vă mulțumesc, domnul Mulder, are acum cuvântul. Chair. I want to thank as well the Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu membrilor Curții de Conturi și Comisiei pentru munca pe care au făcut-o astăzi. Și sentimentul general este că uh, toată lumea are cele mai bune intenții, însă, din păcate, situația nu se îmbunătățește niciodată. Este o problemă cu care se confruntă de mult timp Parlamentul. S-a spus acest uh, lucru de mai mult, de mai multe ori. Uh, Curtea Europeană de Conturi întotdeauna se întreabă de ce nu se îmbunătățesc lucrurile în, uh, în Europa. Și dacă este să vedem cât de cuprinzător a răspuns Comisiei uh, la întrebările puse de Parlament, problema este, problema este că nu se poate îmbunătăți situația și noi la Parlament trebuie să ne, să ne întrebăm cum putem face acest lucru. Uh, Până la urmă, sistemul integrat de administrare și control a fost uh, cel mai important uh, lucru pentru a ne asigura că ajungem la o rată de eroare de 2%. Din păcate, din păcate, nu este foarte, eu nu înțeleg foarte clar cum se pot îmbunătăți lucrurile. Cred că nu, nu înțeleg de ce lucrurile au funcționat bine în trecut și de ce nu se întâmplă și acum la fel. Soluția la care ne-am gândit noi aici la Parlament este că am putea să recurgem la mai multe controle și foarte mulți uh, agricultori, din păcate, s-au cansăturat de aceste controle, pentru că sunt controlați de Curtea Europeană de Conturi, de, de Comisia Europeană, de guvernele naționale, de guvernele regionale și, în plus, uh, industria, sectorul uh, privat are propriile controle, pentru că dacă ai un anumit produs certificat din anumite puncte de vedere și produsul respectiv este controlat. Deci există, există foarte multe sisteme de control pentru un produs agricol cuprinzătoare, care nu se regăsesc uh, altundeva pe lume și cu toate acestea situația nu este prea răs. Noi Considerăm că, din punctul nostru de vedere, Comisia este responsabilă din punct de vedere politic. Comisia, pe de altă parte, uh, trebuie să tragă la răspundere statele membre și avem nevoie, într-adevăr, de responsabilitate politică din partea statelor membre. Pentru că dacă am cere o declarație din acest punct de vedere, cine este responsabil în statele membre și dacă dacă se va întâmpla acest lucru, situația politică a celui care va da această uh, declarație va fi una sensibilă, deci aș încuraja Comisia să meargă în această direcție. Am două întrebări concrete. În primul rând, dacă este să analizăm acest raport, uh, beneficiarii cei mai importanți a subvențiilor agricole sunt numiți și în răspunsurile comisiei și deseori este vorba de întreprinderi de stat din noile state membre mă întreb dacă Comisia este de acord cu această situație, pentru că această situație nu se încadrează în obiectivele politici agricole uh, comune. Nu este vorba până la urmă de subvenționarea unor întreprinderi de stat și poate Comisia se gândește la modificarea acestor, uh, acestor uh, subvenții. Doresc să întreb Comisia dacă se dacă conștientize, conștientizează această situație. Apoi, nu am văzut acest lucru amintit în raportul uh, actual, însă îmi aduc uh, aminte de situația trecută, unde era vorba de sprijinirea venitul, uh, venitul, veniturilor uh, agricultorilor pe baza uh, proprietății asupra unui uh, teren și ne aducem aminte de ce s-a întâmplat, de problemele uh, din trecut cu uh, Grecia, de exemplu. N-am mai auzit această discuție de foarte mult timp, însă discuția a redevenit uh, relevantă în acest moment. Se pare că există un, uh, o, o echipă de experți în Grecia care încearcă să îmbunătățească uh, cadastrul, uh, tabularea terenurilor. Și aș dori să întreb uh, Comisia dacă știe care este situația acum. Vă mulțumesc. Mai sunt trei colegi care doresc să intervină, după, după care va avea cuvântul comisia. Doamna Andreea, să are cuvântul. Firstly, I... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez mai întâi o întrebare curții de conturi. Domnul Kubik a spus în comentariile sale că ar trebui să așteptăm câțiva ani pentru a stabili dacă creșterea ratei erorii este o tendință statistică. Anul acesta am constatat o creștere reală de 1,5%. Cred că dacă avem creșteri și scăderi, la modul general, pentru oricine care analizează succesul politicii, se constată că controlele acestei politici nu sunt uh, de încredere, nu sunt fiabile. Am deci o întrebare pentru Curtea de Conturi. Câți ani trebuie să așteptăm pentru a putea stabili o tendință? Pentru că avem până acum o istorie a ratelor erorii. Deci aș putea să ne spuneți cam câți ani mai trebuie să așteptăm sau câți, de câți ani este nevoie pentru a stabili o tendință? Chiar acum încercăm să reformăm politica agricolă comună și de deci este foarte important să ne fundamentăm deciziile pe istorie. Domnului comisar Cioloș aș vrea să îi spun ceva. Recunoașteți că rata de eroare este nesatisfăcătoare. Eu cred că aceasta este o subestimare a gravității situației. Și continuați spunând că nu e vorba de fraudă și că vom uh, recupera banii pierduți. Într-unul din răspunsurile dumneavoastră, spuneți că Comisia constată că recuperările nu se fac cu diligența necesară. Sumele recuperate rămân la bugetul uh, național al statelor membre. Credeți că statele membre sunt acum în criză, cu măsurile de austeritate, sunt în postura de a face față unei situații în care trebuie să plătească mai mult din banii contribuabililor pentru a compensa banii pierduți? În al doilea rând, puteți să-mi spuneți dacă atunci când se declară dacă se declară excesiv de Uh, la capitolul zone eligibile. Este sau nu este fraudă, după părerea dumneavoastră? Thank you very much. Mulțumesc. Dau acum cuvântul lui Jean-Pierre Audi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Pentru aceste explicații aș dori în primul rând să vă felicit pentru limba franceză pe care o vorbiți, deși uh, ori de câte ori uh, multilingvismul este faultat, eu fac anumite observații. Știți, domnule președinte, că v-am spus că ați făcut votul la regulamentul financiar de peste 400 de pagini și documentul nu era tradus. În fine, aș avea și o observație pentru domnul raportor Gaier, care spune că suntem presați de calendar. Sincer, va fi greu să le explicăm uh, cetățenilor ce facem. Mai sunt câteva zile până în 2013 și cum le putem spune că ne simțim presați de calendar când acum examinăm cifre din 2011? Descărcarea uh, va fi votată în aprilie, vom uh, vota observații și nu vom fi în stare să ținem cont de corecțiile necesare pentru viitor, mai ales în cadrul votării tuturor textelor pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020. Domnule comisar, aș avea o întrebare. În portofoliul dumneavoastră, de câte plăți răspundeți? Câte plăți pentru beneficiari finali? Eu pun această întrebare deseori comisarilor pe care îi audiem, pentru că eu mă întreb uh, cum se face stabilirea de eșantioane de către Curtea de Conturi. Eu știu că sunt 180 în uh, politica agricolă, 160 în dezvoltarea rurală. Și în agricultură, de exemplu, se analizează 180 de plăți, curtea uh, constată 39 de erori și apoi decide că, sunt, că rata de eroare este de 2,9%. Eu nu prea înțeleg funcționarea tehnică aici. Aș dori, domnule comisar, să cerem curții o notă explicativă cu privire la tehnica utilizată. Cum reușește la un rezultat de 2,9% când dintr-un eșantion de 180 de plăți rata era de 39%? Eu aș vrea să știu care este suma totală a acestor plăți și să știți uh, că îl ascult cu mare neliniște pe domnul Cubic uh, de la curte, care ne spune că trebuie să privim uh, cu mare circumspecție rata erorii. Deci trebuie să, fim, să nu avem încredere practic nici în munca de certificare a curții și ni se spune și că agențiile plătitoare fac multe imprecizii. Aș mai avea o remarcă cu privire la Consiliu. Consiliul este reprezentat la reuniunea noastră. Nu știu dacă veți da acestor reprezentanți cuvântul. Însă, în discuțiile noastre se pune la îndoială poziția statelor membre, pentru că acestea introduc straturi suplimentare de complexitate. Statele membre gestionează uh, managementul partajat, unde apar tot mai multe erori. Până la urmă, funcționarii statelor membre sunt principalii responsabili, chiar dacă Comisia este ultima instanță. Dar noi nu avem controlul asupra statelor membre, e vorba de structuri externe, autonome, pe plan politic. Și Consiliul este foarte tăcut. Nu vine la reuniunile noastre plenare, nu ia cuvântul. Sigur că îmi veți spune că Consiliul nu reprezintă statele membre, pentru că este o instituție sui generis. Dar, uh, într-adevăr, până la urmă, statele membre sunt și ele entități independente și autonome. Aș dori totuși ca în calitate de a do al doilea braț al autorității bugetare și în calitate de colegiuitor, Consiliul să ia cuvântul în legătură cu aceste subiecte privind descărcarea, pentru că și Consiliul trebuie să poarte um, o parte din răspunderea legată de această gestiune partajată. În încheiere, domnule comisar, aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră. Ați spus că uh, avem satisfacția de a constata că nu au existat fraude și că la sumele unde s-au constatat erori se fac și recuperări. Ar fi oare posibil, și doresc să adresez această întrebare și curții, ar fi posibil să primim niște documente în acest sens. Noi ne vom încheia mandatul în curând, în 2014, și ar fi bine ca înainte de a ne încheia mandatul să putem primi în niște condiții tehnice nu necunoscute mie, uh, o evaluare a ratei de eroare generale pentru perioada 2007-2013, pentru că, de fapt, conform calendarului nostru, descărcarea pe 2013 va fi votată în 2015. Nu, ne, nu ar fi posibil să ne dați la mână niște cifre cu care să mergem în fața alegătorilor? altele decât aceste cifre anuale imperfecte, să știm exact care este rata de eroare din 2007 până în 2011 sau 2012, să zicem. Și cea de-a doua întrebare se leagă de planul de acțiune pe care îl aveți în vedere. Am adresat o întrebare scrisă. Ne-ați putea spune câteva cuvinte despre cum stați și care va fi utilitatea acestuia pentru viitor? Aș mai avea o întrebare și privind simplificarea. Colegul uh, meu și alți deputați au spus că cetățenii pur și simplu s-au săturat. Nu mai suportă complexitatea europeană și națională și se constată și că extremele, forțele politice de extremă, uh, încep să câștige teren pentru că noi, democrații, complicăm întotdeauna lucrurile. Este o întrebare un pic în afara temei descărcării. Știu că negociați cu colegiuitorii pe un ansamblu de texte pentru viitoarea PAC 2014-2020. Nu vi se pare că parlamentarii, prin amendamentele pe care le depun și prin alte proceduri, complică situația? Cred că Comisia a înțeles totuși că e nevoie de simplificare. Eu am norocul de a fi membru la Comisia pentru Industrie. Și eu credeam că comisia uh, complică lucrurile astea, credeam acum șase ani, dar acum am înțeles că comisia dorește simplificarea și că parlamentarii care complică lucrurile prin amendamentele lor. Să știți că cam aș, asta simt eu atunci când mă uit la raportul Comisiei Europene cu privire la uh, tabelul de bord al simplificării a fost publicat. Și eu mă sperii când văd așa ceva, mă sperii pentru că văd că nu învățăm nimic din ce se întâmplă în anii anteriori. Trebuie să fim atenți să nu creăm uh, un sentiment anti-european, o lipsă de popularitate, pornind de la această complexificare. Și vă mulțumesc pentru explicații. Mulțumesc, domnule Odi. Domnul Heusling. Da, câteva întrebări foarte succinte adresate domnului comisar și Curții Europene de Conturi. La primul pilon, într-adevăr, deseori uh, au existat probleme pentru că nu au fost uh, recunoscute ca eligibile suprafețele uh, de pășune și de pădure. Și această problemă a fost remarcată și în uh, contextul discutării noului cadru financiar. Cum se definește o pășună? În uh, Austria, în zona alpină, este foarte greu să faci diferența între o pășune adevărată și pășuni care nu sunt folosite, de exemplu, și din acest punct de vedere, domnule comisar, aș dori să vă întreb care este uh, situația. Este o problemă fundamentală a eligibilității acestor terenuri. Și apoi, problema legată de certificarea uh, agențiilor. Dacă agențiile de certificare nu funcționează foarte bine, cred că ar trebui să ne aplicăm mai mult asupra lor. Apoi, un lucru referitor la măsurile de mediu care sunt predispuse multor uh, erori. Dacă aceste măsuri de agrimediu sunt atât de problematice, atunci trebuie să ne întrebăm dacă acestea vor fi recunoscute la primul, vor fi introduse în primul pilon. Trebuie să ne gândim la modificarea fundamentală a sistemului sau trebuie să spunem că măsurile de agromediu în forma lor uh, de astăzi nu pot fi uh, recunoscute ca măsuri de uh, ecologizare. Pentru că dacă nu vom face acest lucru, măsurile de ecologizare nu vor fi acceptate. Și apoi doresc să întreb Curtea Europeană de Conturi care sunt cele mai cele mai uh, des, uh, care sunt măsurile care apar cele mai des și care sunt problematice din punctul de vedere al acestor măsuri de agromediu. Uh, și, într-adevăr, trebuie să găsim, să vedem care sunt statele membre unde se manifestă cele mai mari uh, probleme, pentru că situația este foarte diferită de la un stat la altul și trebuie să examinăm lucrurile în detaliu. Din punctul de vedere al agricultorilor activi, discutăm despre acest lucru pe larg în contextul reformării PAC. Nu este, o, nu este foarte ușor să găsim cea mai bună definiție ne putem uh, referi la anumite limite financiare, dar foarte, mult, foarte, multe, uh, foarte multe persoane au activități agricole doar ca un uh, hobby sau ca o activitate secundară și atunci mm, trebuie să evităm ex, excluderea unor asemenea forme de organizare de la primirea unor plăți. Apoi trebuie să discutăm despre cine, câte fonduri va primi Apoi, din punctul de vedere al întreprinderilor de stat, trebuie să discutăm și despre uh, plafonarea eventuală a subvențiilor pe care le primesc uh, aceste întreprinderi. Îți mulțumesc, Martin. Nu mai există alte întrebări din partea colegilor și acum dau cuvântul domnului comisar. Vi s-au adresat foarte multe întrebări. Sper să răspundeți la cât mai multe. Uh, o să încerc să răspund tuturor întrebărilor. Mai întâi, uh, domnule raportor. În ceea ce privește aprecierea generală a curții, am spus acest lucru și în prezentarea mea. Pentru pilonul 1, Aprecierea mea, asemenea aprecierii domnului Kubik este că suntem în acea în acea marjă statistică a erorii, care nu s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Dacă ne uităm numai la rata medie a erorii, cea mai probabilă, așa se numește ea, atunci asist, ne dăm seama că asistăm la variații. Dar metodologia statistică este astfel făcută încât nu putem spune cu exactitate care este rata erorii. E vorba despre o marjă de variație care rămâne uh, aceeași. Și aici răspund și doamnei Anderson într-o oarecare măsură. Acesta este motivul pentru care spuneam că din punct de vedere sistemic, deci din ceea ce privește sistemele pe care le avem, IACS sau sistemele gestionate de control cu, cu aceste baze de date, este vorba despre un sistem care ne permite să gestionăm lucrurile, dacă bazele de date sunt întreținute cum trebuie. Iată de ce spuneam că nu ne confruntăm cu o problemă sistemică. Uh, a valorii calității sistemului, ci o problemă de întreținere a sistemului pentru a-l putea utiliza în mod eficient. Și am constatat și noi acest lucru și curtea în 15, în 15 state membre, dar nu putem vorbi despre o problemă generală, cel puțin în evaluarea noastră, fiindcă în anumite state membre există în continuare probleme ale calității datelor introduse în aceste baze de date. E vorba de parcelele, de modul în care sunt măsurate și bazele de date, de la informațiile date de uh, agricultori, de, dar mai, mai mult este vorba de parcele și de identificarea suprafeței eligibile. Unele state membre au o bază, au o bază de date mai uh, bună decât altele. Unele state membre, cum ar fi Grecia, de pildă, acolo există o o, o întrebare cu privire la Grecia, ne-am confruntat cu mari probleme în ceea ce privește Grecia în anii trecuți. A existat un plan de acțiune unde Grecia, chiar dacă nu avea cadastrul ca atare, care este o bază de date juridică, a elaborat o bază de date cu parcelele, cu delimitarea acestora și acum avem un instrument mai precis care ne permite să identificăm erorile. Uh, este o activitate pe termen lung, dar avem acum o bază de date cu identificarea parcelelor, fiindcă avem parcele mai stabile în alte state membre. Nu putem să ne legăm de, de parcele și de blocuri fizice, unde există mai mulți utilizatori. Iar aici pot apărea probleme de la un an la altul în ceea ce privește modul în care acești utilizatori uh, delimitează parcelele. Într-un an uh, uh, cultivăm 24 de hectare de porumb, uh, anul următor 12 hectare de, gru, de și așa mai departe. Aici apare erori, dar acest lucru nu înseamnă că ne confruntăm cu o problemă sistemică, ci înseamnă că trebuie să fim mai atenți la calitatea datelor. Și există mult mai multe informații, există mult mai multă informatizare. Unele state membre informa- computerizează uh, bazele de date, iar alte, alte state membre nu uh, desfășoară o activitate calitativă în ceea ce privește bazele de date, dar aceste elemente pot fi identificate prin auditarea noastră și uh, în ceea ce privește uh, verificarea conturilor, uh, mai ales uh, verificarea calității conturilor, există sisteme care decuraj, descurajează statele membre, care, mă scuzați, care încurajează statele membre să fie foarte atente la acest aspect, fiindcă altfel, dacă se identifică aceste probleme, statele membre vor trebui să plătească amenzi pentru rezolvarea acestor probleme. Și răspund aici, doamne Anderson, de ce statele membre, de ce statele membre plătesc ele aceste penalizări? De ce? Fiindcă este vorba de gestionare partajată. Acești bani pe care gestionăm noi nu sunt banii noștri ai Comisiei Europene, este vorba de banii statelor membre. Dacă statele membre folosesc uh, incorrect aceste fonduri, dacă administrația națională nu-și asumă răspunderea, uh, atunci trebuie să-și asume răspunderea financiară, cel puțin. Este vorba de banii contribuabilor și uh, banii rambursați de statele mem- membre, precum și banii utilizați de, uh, defectos în Uniunea Europeană. Aceiași bani ai contribuabilor, dar problema este de prezentare. În momentul în care Comisia a identificat o problemă de gestionare la nivel global, atunci ne asumăm responsabilitatea. Dar, în ceea ce privește gestiunea partajată, în momentul în care problema este de partea statelor membre, acestea trebuie să-și asume răspunderea, iar noi nu putem să mărim la infinit numărul auditorilor de la Comisie pentru a face treaba statelor membre. Acest lucru poate se putea, uh, acum 20 de ani, când aveam un număr mai mic de state membre, dar acum cu 27 de state membre nu se mai poate. Această gestiune partajată trebuie să funcționeze. Iar acum revin la planul de acțiune, mai ales în ceea ce privește pilonul 2, dezvoltarea rurală, unde, într-adevăr, rata erorii este mai mare. Prima analiză ne arată că acest lucru este cauzat de calitatea controlului, controlelor efectuate, care ține de calitatea personalului și eh, de claritatea activității care trebuie desfășurată de controlor pe teren, dar și de complexitatea programării, cum spuneam mai devreme. Este vorba despre modul în care statele membre folosesc criteriile de eligibilitate, criteriile de eh, selecție și de angajare a agricultorilor. Nu intru acum în amănunte, am avut o eh, discuție cu domnul Galer și vom introduce toate aceste elemente în planurile de acțiune pe care le propunem acum și pe care am început să le demarăm deja. Pe de o parte, se încearcă îmbunătățirea controalelor, calității, îmbunătățirea calității controalelor și, pe de altă parte, a statisticilor controalelor pentru a putea identifica mai bine problemele. Uh, iar în același timp încercăm să simplificăm programele. Această simplificare se poate face acum, pe parcurs și de fiecare dată când statele membre vor solicita o modificare a programului în curs, de acum înainte vom fi foarte atenți la, la conținutul acestor modificări propuse de statele membre, dar mai ales pentru următoarea uh, perioadă de programare bugetare, ne propunem ca în momentul în care aprobăm un program de dezvoltare rurală să ne uităm nu numai la uh, Uh, viabilitatea politică deci a obiectivelor politice la acestui program, ci și să ne uităm la caracterul de uh, control al măsurilor. Trebuie ca aceste lucruri să meargă mână în mână și să găsim calea de mijloc între obiectivul de a avea rezultate la nivel politic, economic, social și așa mai departe, dar nu cu orice preț trebuie să avem rezultate, dar în același timp trebuie ca măsurile folosite pentru aceste rezultate să fie transparente, clare și să poată fi controlate. Despre ce state membre este vorba? Această problemă a complexității programelor a fost identificată în aproape 14 state membre. Statele membre cu care lucrăm acum. Nu putem spune că este vorba de un stat sau două. Bineînțeles, am aici lista. Nu știu dacă vă este folositoare această listă? Austria, Danemarca, Estonia, Spania, Bulgaria, Malta, Portugalia, Franța, Irlanda, România, Suedia, Slovenia, Slovacia și Letonia. Aici, rata de eroare este mai ridicată, fiindcă programele sunt mai complicate. Este vorba și de o abordare din partea acestor state membre. Dar considerăm că în momentul în care este vorba despre jumătate din statele membre, această problemă este mai degrabă de ordin general și trebuie să rezolvăm problema complexității programelor la nivel general, în ceea ce privește calitatea controalelor. Unde constatăm că există probleme specifice într-un stat membru sau în altul? Avem planuri de acțiuni uh, precise uh, care vizează aceste state membre în ceea ce privește calitatea controalelor. Cum se stabilește o bază operațională, fiindcă există o, o diferență între evaluarea curții și evaluarea noastră, aș vrea să vă dau două explicații. În primul rând, curtea își întemeiază analiza pe un sistem de eșantionare specific curții de conturi. Uh, care își găsește justificarea, iar Curtea de Conturi a justificat întotdeauna lucrurile în așa fel, nu poate face atâtea controluri cât putem face noi. Deci e vorba despre un sistem de șantionare al Curții de Conturi. Noi ne întemeiem analiza pe controlele efectuate de statele membre și uh, auditările realizate de noi în ceea ce privește calitatea controlelor statelor membre. Și aici vreau să răspund și întrebării domnului Odi în ceea ce privește primul pilon, uh, pe 10 milioane de beneficiari, deci de tranzacții, de fapt, am avut 500 de mii de controle la fața locului realizate de statele membre. Pentru plățile directe avem un control administrativ în ceea ce privește toate tranzacțiile. Deci 500 de 580 de mii de controle cu privire, uh, controle la fața locului, cu, cu privire la al doilea pilon, avem 5,7 milioane de tranzacții, de beneficiari, cu aici 500 de mii de controle, aproximativ 500 de mii de controle efectuate de statele membre. Numărul de controle este foarte important. Pe baza acestor controle, Comisia calculează intervalul de eroare și apoi rata de eroare probabilă iar aici răspund doamnei Anderson, spunând că avem erori materiale și erori de procedură, dar care nu afectează neapărat rezultatul final al proiectului. Iată de ce spuneam că una e eroarea, alta este uh, uh, pierderea de bani sau utilizarea defectuoasă a fondurilor în ceea ce privește obiectivul final. Vă dau un exemplu. Achizițiile publice. Pentru construcția unei șosele, să spunem chiar dacă apare o eroare, chiar de 100%, fiindcă beneficiarul nu a respectat toate regulile achizițiilor publice în ceea ce privește publicarea, uh, cererii de ofertă și regulile achizițiilor publice, s-a ales totuși uh, o companie executantă care a executat proiectul și apoi banii au fost plătiți, șoseaua a fost construită, dar procedura nu a fost, folos, nu a fost respectată, este o eroare 100%, dar nu este vorba de fraude și nu este vorba de o, uh, un caz de nefolosire a fondurilor pentru obiectivul final. Iată deci că în ceea ce privește toate aceste chestiuni, noi uh, dorim la comisie să îmbunătățim, să ne îmbunătățim analiza în ceea ce privește calitatea statisticilor uh, ale statelor membre, iar obiectivul este de a consolida rolul organismelor de certificare. Uh, în regulamentul financiar pentru următoarea perioadă financiară s-a propus ca, în mod sistematic, organismele de, certi- de certificare să execute o eșantionare reprezentativă la, fiecare, la nivelul fiecărui stat membru pentru a putea uh, uh, da, pentru a măsura calitatea controlului efectuat de agențiile de plăți și pentru a da o calificare a acestei. Acum se critică calitatea desfășurată de organisme de certificare de către Curtea de Conturi, dar sistemul actual este unul bazat este pe bază de voluntariat. Asta înseamnă că dacă organismul de certificare contestă corecția financiară de pildă, de tip uh, plată paușală propusă de comisie, atunci are posibilitatea de a uh, reface un eșantion reprezentativ și să uh, dea analiza comisiei. Dacă comisia analizează, analizează calitatea acestei, acestei munci, dacă considerăm că nu este de calitate, atunci uh, recunoaștem uh, această muncă voluntară pentru a reduce corecția financiară, dar uh, începând cu 2014 propunem ca această muncă să aibă caracter obligatoriu, vom avea orientări în acest sens atunci, vom avea principii uh, de muncă și calitatea muncii desfășurate de a organismele de certificare va crește, fiindcă vom avea reguli mai clare. Avem această activitate de, de sporire a auditului în ceea ce privește controlele la fața locului și consolidarea rolului organismelor de certificare și sperăm astfel să uh, sporim calitatea statisticilor pe care le primim de la statele membre. Domnule Stas, învățămintele pe care le putem trage în ceea ce privește beneficiarii. Pentru a rezolva această problemă a numărului mare de mici beneficiari, de plăți mici, deci an, și numărul uh, redus al beneficiarilor mari, am propus plafonarea plăților, dat fiindcă este vorba de plăți care, vor, care își aduc un sprijin venitului, am propus să limităm uh, aceste sume la 300.000 de euro pentru mari beneficiari. Din păcate, poate că ați văzut ce s-a întâmplat la Consiliul European în cadrul negocierilor, statele membre propun să existe acest sistem pe bază de voluntariat. Dacă este pe bază de voluntariat, nu știu câte state membre le vor aplica, dar Comisia va uh, insista în acest sens. Plafonarea, deci, este un mijloc de a asigura o distribuție echitabilă. În al doilea rând, convergența internă a plăților interne la nivelul statelor membre. Și aici există discrepanțe foarte mari uh, în același stat membru, între regiuni la aceeași categorie de exploatări. Acest proces de, conver- de conver- convergență internă va reduce discrepanțele între uh, beneficiarii mici și mari. Cum evoluează negocierile, m-ați întrebat uh, chiar și la Comagri vi se poate spune că și acolo discuțiile sunt uh, deloc ușoare în ceea ce privește propunerile de sporire a echității făcute de, către, echita, echității făcute de comisie. Eu sunt oarecum pesimist acum în ceea ce privește viitorul plafonării. Noi vom uh, susține în continuare această idee, dar deocamdată poziția statelor membre uh, este negativă. În ceea ce privește convergența internă, sper totuși să să ajungem la o distribuție mai echilibrată. În ceea ce privește agricultorii activi, Comisia va insista până în pânzele albe, să iese o definiție europeană, cu principiile europene și cu lista aceasta neagră, lista negativă. Dăm, dăm totuși statelor membre flexibilitate pentru a adăuga criterii specifice, dacă se dorește, dar criteriile eh, defi, definite la nivel comunitar vor fi obligatorii nu va exista o definiție facultativă, uh, ci va fi facultativă pentru o definiție în ceea ce privește elementele complementare adăugate de statele membre. Întrebarea domnului Peepers în ceea ce privește ecocondiționalitatea. Vă asigur, domnule, că în ceea ce privește ecologizarea vom lupta până la ultima suflare, până pentru a avea reguli simple și ușor de conturat. Noi am uh, propus reguli ușor de controlat. Este vorba de menținerea pășunilor permanente, este vorba de elemente care se regăsesc deja în multe baze de date ale statelor membre, uh, diversificarea culturilor, acolo vom verifica dacă exploatarea agricolă are cel puțin cu trei culturi agricole și zonele de interes ecologic care, odată ce vor fi delimitate, uh, la nivel parcelar din capul locului vor fi mai ușor de verificat. În ceea ce privește Uh, flexibilitatea unor state membre. Această flexibilitate poate să ducă la, mai, uh, la un sistem mai complex. Aici trebuie să găsim calea de mijloc pentru a permite flexibilitatea statelor membre în ceea ce privește aplicarea acestor măsuri, dar fără a complica lucrurile. Iar aici Comisia a propus un sistem de echivalență, să putem echivala măsurile de ecologizare la pilonul 1 cu unele măsuri de mediu la pilonul 2. Acest lucru poate să simplifice lucrurile, fiindcă un agricultor care, care efectuează deja unele măsuri uh, ecologice poate să o echivaleze pe aceasta cu uh, solicitarea de ecologizare, fără să facă două lucruri în același timp. Oricum, oricum, sarcina administrativă depinde de, de, de gradul de flexibilitate și tipul de flexibilitate pe care îl vor solicita statele membre. În ceea ce privește măsurile de dezvoltare rurală și complexitatea regulilor la nivelul statelor membre, Așa cum am spus deja, pentru următoarea perioadă de programare bugetară vom fi mai atenți în ceea ce privește caracterul uh, de control și uh, modul în care pot fi verificate aceste măsuri. Încă de pe acum începem să, uh, să punem accentul pe bune practici, pe practici proaste pentru a arăta cum se poate aplica aceeași măsură. În ceea ce privește acoperirea, există uh, diferențe la nivelul statelor membre, dar aceasta se reduce din momentul în care aplicăm regula 50-50 uh, uh, pentru 2011. Uh, de când aplicăm regula jumătate-jumătate, deci 50-50%, gradul de acoperire este mai mare, iar la 2011 am ajuns la 44% pentru toată perioada de aplicare a acestei reguli la următoarea perioadă bugetară am propus 100% pentru a responsabiliza statele membre, fiindcă este vorba aici despre gestionare partajată. În ceea ce privește delimitarea pășunilor și a zonelor forestiere, avem aici reguli foarte clare, putem să avem o acoperire cu uh, copaci pe o zonă de pășună, o zonă maximă și atâta timp cât se respectă rata, atunci lucrurile sunt clare. Dar problema apare la măsurarea acestor uh, trenuri. Însă în următoarea perioadă bugetară încercăm să dăm o definiție mai clară pentru pășuni, fiindcă dorim să eliminăm aceste riscuri de eroare. În ceea ce privește controlul la fața locului, aceste, con, con, aceste controle la fața locului, ele sunt efectuate de comisie de statele membre, Comisia auditează aceste controle și noi putem interveni în ceea ce privește calitatea acestor controle, mai ales la nivel pregătitor, activitatea noastră de pregătire cu statele membre în acest domeniu. Dar în ceea ce privește dezvoltarea rurală, noi analizăm acum posibilitatea de a fi mai exigenți cu statele membre care nu țin cont de toate recomandările comisiei în ceea ce privește îmbunătățirea controlelor. Este vorba de elemente pe care le voi explica în planul de acțiune care va fi uh, Uh, propus până la votul privind descărcarea de gestiune. Într-adevăr, există o responsabilitate, răspund aici domnului Mulder, în ceea ce privește răspunderea politică pe care o au statele membre. În ultimul timp, în ultimii ani, am asistat la o variație a ratei de eroare. La pilonul 1 este vor... lucrurile s-au stabilizat se fluctuează în această marjă uh, rata, dar s-au stabilizat, s-au stabilizat lucrurile cu acest sistem IACS atâta timp cât menținem calitatea bazelor de date. Așa cum v-am spus, este vorba de conținutul bazelor de date care trebuie să fie de calitate. Mai avem cale lungă de bătut la PAC în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Unde sistemul acesta uh, își găsește limitările, fiindcă nu poate fi folosit decât pentru măsurile de mediu și aici cred că trebuie să face mai multe eforturi, ceea ce într-adevăr vom face, pentru a institui un sistem de control, de monitorizare și de asigurare a calității controlului mult mai performant decât până acum, fiindcă în ultimii ani, într-adevăr, ne-am aplicat mai mult asupra uh, acest uh, sistem IACS, mai mult decât pe, pe dezvoltare rurală și asta încercăm să facem acum, iar aici rolul gestionării partajate este mult mai important decât la plățile directe. În ceea ce privește subvențiile pentru întreprindere? S-au făcut unele propuneri în ceea ce privește propunerile de reformă la ora actuală, dar să vedem dacă va fi acceptat. Aici este hopul. Nu este vorba de, de lipsă de voință din partea Comisiei, ci este vorba aici de rezultatul final al compromisului, dar iată, aici Parlamentul va juca un rol important și sper că Cocobu își va spune cuvântul la votul final din plenară în ceea ce privește uh, propunerile de reformă ce vor veni de la Comagri. Doamna Anderson, cred că v-am răspuns la întrebări. De ce am, la întrebările dumneavoastră, de ce am spus că faptul că avem o rată de eroare um, um, materiale la anumite tranzacții nu înseamnă că banii au fost pierduți, pentru că pot exista um, erori de procedură, dar rezultatul final, obiectivul final al investițiilor uh, a fost atins, iar în ceea ce privește uh, acoperirile, în ceea ce privește gestiunea part- partajată, statele membre trebuie să-și spună răspunderea, fiindcă este vorba tot de banii contribuabililor până la urmă. Domnule Odi, cred că v-am răspuns și dumneavoastră întrebării privind diferența de metodologie între curte și comisie în ceea ce privește tranzacțiile În ceea ce privește această analiză, până la finele mandatului, cred că se poate face pentru tranzacțiile din 2011 și 2012, iar acest lucru ar clarifica lucrurile, fiindcă la dezvoltarea rurală avem o variație care ține de ciclicitatea tipurilor de proiecte, care este diferită de cele la pilonul 1, unde avem plățile anuale. La pilonul 2 avem proiecte multianuale, iar acum ajungem la perioada de vârf a anumitor proiecte, deci riscul de eroare este mai semnificativ. Domnul Heusling. Domnule Heusling, v-am răspuns și dumneavoastră în ceea ce privește pășunile permanente și din zonele alpine avem uh, deja o definiție mai clară care a fost propusă și sperăm că va fi acceptată. În ceea ce privește măsurile de agro, agromediu, putem simplifica punerea în aplicare și definiția acestor uh, măsuri agroambientale, mai ales în ceea ce privește utilizarea criteriilor de eligibilitate, de selecționare și de angajare din partea agricultorilor. Iar așa, cred că vom putea reduce rata de eroare fără să aducem atingere calității acestor măsuri agroambientale. O să mă opresc aici dar vă asigur că iau foarte în serios aceste probleme în ceea ce privește dezvoltarea rurală și vom face propuneri rapid în ceea ce privește acțiunile noastre pe termen scurt, pe termen mediu, dar în ceea ce privește acest proces de, de inerție a schimbărilor, eu cred că vor apărea îmbunătățiri în al doilea an de aplicare a măsurilor, dar este vorba de măsuri care uh, nu dau roade de la un an la altul. Dar cred că este foarte important să uh, să instalăm o tendință pozitivă aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Ne-ați adus o contribuție esențială la munca noastră. Uh, Dragi colegi, datorită participării unui număr uh, atât de mare a colegilor la întâlnirea noastră, am, aș dori să vă fac o propunere. Participarea atât de largă a colegilor la această întâlnire ne arată cât de importantă este activitatea Comisiei de Control Bugetar și pentru Comisia Agricolă. Este foarte bine că avem o discuție atât de mare. Au fost adresate câteva întrebări și Curții Europene de Conturi și aș dori să știu dacă răspunsurile ați putea fi uh, transmisă în scris și acum să vă concentrați eventual doar pe punctele principale, astfel încât să avem timp acum să trecem și la următoarea uh, parte a întâlnirii noastre cu domnul comisar Oettinger. Domnul Kubic, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Uh, mă bucur că raportul nostru um, a fost bine primit și că domnul comisar Cioloș a răspuns la între... majoritatea întrebărilor, mai ales cele privind metodologia. Vreau să spun că metodologia noastră este deschisă, descrisă în capitolul 1 din raport. Deci, cea mai bună sugestie pe care vă pot face este să vă uitați în capitolul 1. În ceea ce privește tendința ratei de eroare, s-a pus o întrebare și anume câți ani trebuie să așteptăm ca să primim date corecte. Datele sunt întotdeauna corecte. Pe baza metodologiei noastre, am uh, separat pentru prima dată evaluarea pentru primul pilon și pentru al doilea pilon. Și deci am uh, testat exemple din toate secțiunile. Vreau, vreau să vă asigur că rezultatul de anul viitor va prezenta o tendință reală. Cred că asta e tot ce am de spus. Mulțumesc! Yeah, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Aș vrea doar să vă mai dau cuvântul și dumneavoastră, doamna Budberghite, pentru un scurt comentariu. Da, n-am nimic esențial de spus sau de adăugat la ce a spus domnul comisar Cioloș. Vreau doar să vorbesc despre câteva angajamente legate de mediu pe care beneficiarii nu le implementează, deși ar trebui să o facă. De exemplu, nu păstrează zone tampon neplantate, aruncă deșeuri pe teren, utilizează substanțe de fertilizare, îngrășăminte și sunt multe alte cerințe pe care statele membre le stabilesc. În concluzie, aș vrea să vă spun că Curtea salută faptul că Comisia a lansat un plan de acțiune care să răspundă atât la nevoile din perioada actuală, cât și din perioada următoare de programare și vom urmări cu atenție evoluțiile pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Curtea Europeană de Conturi a atras atenția asupra simplificării procedurii administrative, un lucru care a fost uh, important și în discuția pe care am avut-o astăzi. Dacă nu cumva rata de eroare nu ar putea fi redusă în urma simplificării administrative, cred că aici Comisia uh, trebuie să se angajeze, dar și statele membre și Parlamentul European, în calitatea de colegiuitor, se pune această întrebare dacă ne gândim la măsurile, dacă ne gândim la ecocondiționalitate, măsurile de agromediu care sunt dificil de puse în aplicare, numărul, dacă este să, să vedem numărul mare de sume mici despre care se discutăm, trebuie să ne întrebăm dacă din punct de vedere economic nu am putea ajunge la rezultate mai bune. Și în rezumat, dorim să vă transmitem, domnule comisar, că pentru Comisia de Control Bugetar este important ca Comisia să aibă o atitudine proactivă. Ne bucură faptul că ați venit astăzi în fața comisiei noastre pentru a răspunde la întrebările pe care le-am avut și am spus um, de la, de la început că astăzi este Moșul Nicolae și Legenda ne, spun, ne spune că Sfântul Nicolae și-a donat întreaga, averii, întreaga avere în orașul Mira săracilor și uh, nu cred că trebuie să mergem atât de departe încât să urmăm acest exemplu al Sfântului Nicolae pentru că agricultorii nu își doresc uh, să primească pomeni, ci își doresc un, uh, o activitate din care să poată trăi pur și simplu și în aceste situații dificile din punct de vedere economic este cu atât mai important să fim atenți cum cheltuim fondurile europene. Cred că nici raportorul, nici raportorul nu mai dorește să intervină în acest moment și dacă vom avea întrebări suplimentare, vi le vom transmite în scris. Vă mulțumim, domnule Cioloș, pentru că ați fost astăzi alături de noi. Yeah, Merry Christmas. Happy New Year. So. Ja, dann darf ich gleich äh, weitermachen. Trecem uh, direct la întâlnirea cu domnul comisar uh, Oettinger. Domnul Lodi. Domnule președinte. Herr Odi das Wort. Oui. Domnule Odi are cuvântul. Da, domnule președinte, să știți că avem voturi la ora 11 și v-aș ruga să respectați ora votului. Sigur că știu că vine și domnul comisar, dar... have the commissioner in the room. Yeah. Um, we wanted to vote uh, from 11. Voiam să votăm de la 11 la 12.30, acum e un pic înainte de 11, nu știu dacă toată lumea e gata să voteze. Da? Bine, atunci haideți să votăm întâi. Domnul comisar Oettinger este aici. Unde este? Da, haideți, haideți mai întâi să votăm. Ok. Okay, can we vote? Can we vote? nobody, if yeah, yeah, nobody objects. No? No. Ja, wir kommen dann zur Abstimmung. Trecem la voturi. În primul rând, raportul special Calf, al colegului nostru Calfa. Ok, Um, ich darf das Kompromiss Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 110 cu un amendament oral. Îmi pare rău. Vă rog. Domnule președinte, Aș uh, avea o sugestie procedurală. Unele amendamente nu sunt legate de anumite uh, alineate și ar fi mai ușor dacă votăm inițial amendamentele de compromis și a, după aceea restul amendamentelor. Ne-ar ușura votul. Domnul președinte, dacă nimeni nu se împotrivește, aș propune să facem așa. Bine. Atunci, amendamentul de compromis numărul 4, acum. Cine este pentru? Împotriva. abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 7, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Foarte bine. Acum trebuie să votăm amendamentul 110. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 20, cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul numărul 21, 22 și 23 identice. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 25, dau un președinte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 26, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 111, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 este caduc. Amendamentul 112 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 33 și 30 împreună cu 35, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 40, cine stă pentru, împotrivă, nu, este caduc, aveți dreptate, este caduc. Acum, amendamentul 43. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament Amendamentul 45. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 46 este caduc. Continuăm cu amendamentul 49. E corect? Da, deci 49. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 și 56, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 115, cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Trecem la amendamentul 58, cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 59, cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 62, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 116 cu un amendament oral, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul, amendamentele 63 și, 64 și 65, uh, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 66 Amendamentul 66. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Am uh, sărit amendamentul 63, deci trebuie să revenim la amendamentul 63. Cine stă pentru 63? Împotriva, abțineri se respinge. Continuăm acum cu amendamentul 67. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 68, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 69, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 70, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 71, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 75, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 78, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 117 cu un amendament oral, cine este pentru, Împotrivă. abțineri se respinge. Amendamentul 80, cine este pentru, Împotrivă. abțineri se respinge. 81 și 82 împreună, cine este pentru, împreună, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 84, vot pe părți. Prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 85 este caduc dacă se adoptă amendamentul 84, 86 și 87 pentru împotriva abținări se adoptă, 88 pentru împotriva abținări se respinge, 89 și 90 sunt identice. Cine stă pentru, împotriva. Îmi pare rău. Amendament oral la ce? La amendamentul 90. Ne puteți spune despre ce este vorba? În microfon, dacă se poate. În locul cadrului, ci pe, ba- pe baza regulamentului 389 din 206, pentru că ar trebui să fie în temeiul regulamentului respectiv și nu în cadrul regulamentului respectiv. Da, deci votăm acum amendamentul oral. Cine este pentru amendamentul oral? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul oral este respins. Acum votăm Amendamentele originale 89 și 90 identice. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 91 și 92 acum. Cine stă pentru? împotriva Abțineri. Se adoptă. Din punctul meu de vedere. 95 acum este caduc. 96. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respingă. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respingă. 118 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respingă. Am putea vota acum amendamentul 1 și 2 în bloc. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. AFET 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. AFET 4 și 5 împreună? Nu. AFET 4. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. AFET 5. Cine stă pentru? Împotriva nu este clar. Haideți să verificăm prin vot electronic AFET 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă clar Amendamentele de la buget 3 până la 6 le putem vota în vot? Nu. Ok, buget 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Buget 4, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Buget 5, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Buget 6, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Buget 8, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108 cu amendament oral, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Continuăm cu amendamentul numărul 8, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Continuăm cu amendamentele 12 și 13. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Nu. Este caduc. Și următorul. Votăm acum amendamentul 109. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. Și cer scuze, domnul președinte, se respinge în mod clar. Prima um, citare de la buget. Cine stă pentru, împotriva, țineri se adoptă. Viză de la buget, de fapt. Acum votul final. Da. Votul final s-a deschis votul. Everybody voted. Vote is closed. A votat toată lumea, foarte bine, atunci s-a închis votul, s-a adoptat în mod clar. Felicitări domnului raportor, domnul Calfin. Vă mulțumesc. Trecem la următorul uh, vot, tot. Mulțumim raportorului și acum votăm raportul domnului Stas și trecem direct la vot. Alineatul 1, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. S-a deschis votul. Cine nu a votat? Toată lumea a votat. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, în două părți. Prima parte pentru, Împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 7, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum proiectul de raport în întregime. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este în mod clar adoptat. Felicitări raportorului. Am terminat voturile? Bine, mulțumesc foarte mult pentru ajutor, pentru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 ca în cadrul procedurii de descărcare pentru bugetul pe 2011 să îl invităm și pe domnul comisar pentru energie, Oettinger, la comisia noastră. Stimate domnule comisar, în numele comisiei noastre vă urez un foarte călduros bun venit! În numele Curții de Conturi a fost invitat domnul Henry Greten, îi urez și dumnealui bun venit și, uh, după cum uh, este normal. Aș dori să-i dau întâi cuvântul domnului raportor în această parte a procedurii de descărcare. Domnule Gaier, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă scuzați, m-a întrerupt puțin colegul. În primul rând, mulțumesc domnule Oettinger pentru că ați venit astăzi la mine, astăzi la noi. Doresc să-mi cer scuze, am întârziat un pic cu programul. Uh, deoarece uh, am avut de discutat cu domnul Cioloș uh, ceva mai mult și am discutat chestiuni mai complicate și pentru că preocupările noastre sunt mai mari în acest domeniu. Vreau să vă spun asta de la început. Nu doresc să țin acum un discurs introductiv, ci să uh, trec direct la întrebări, dacă domnul președinte tot mi-a dat cuvântul. În trecut, uh, la comisia noastră ne-am ocupat de două chestiuni în acest dosar. În primul rând, uh, dezvoltarea costurilor la proiectul ITER, proiectul european de fuziune nucleară, și mai precis la proiectul mondial de fuziune nucleară ITER. Comisia joacă un rol foarte important aici este vorba de uh, dezafectarea centralelor nucleare din Bulgaria, Lituania și Slovacia. În al treilea rând, mai există o nouă evoluție și anume uh, rata crescută a erorilor în domeniul politicii de cercetare. Cu colega noastră Gergen Quinn am discutat și am uh, am uh, constatat că e greu să ne dăm seama ce servicii ale Comisiei se ocupă exact de fiecare domeniu al programului. Înțelegem că Direcția Generală Energie uh, este implicată în uh, o rată de eroare de 4,5% și împreună cu dumneavoastră am dorit să discutăm despre părerile Comisiei cu privire la moduri de a scădea această rată de eroare. În domeniul politicii Digi Energy, uh, rata de eroare este mai mare decât în alte domenii. Pentru a reveni la dezafectarea centralelor nucleare, comisia noastră a discutat uh, această temă. Am fost, uh, am vizitat și centrala din Ignalina și Um, anul viitor vom merge pe cele două, vom vizita cele două șantiere din Bulgaria și din Slovacia. Cel puțin în Lituania ne confruntăm cu uh, problema neobișnuită din punctul de vedere al uh, exercițiului bugetar în uh, Lituania nu sunt cheltuite fondurile. Poate acest lucru bucură anumiți miniștri de uh, finanțe, însă pe noi nu ne bucură acest lucru pentru că, drept urmare, nu ne atingem obiectivul pe care îl avem. Și am dorit să știm uh, care este părerea Comisiei vis-a-vis de această evoluție și ce am putea face pentru a rezolva conflictul între diferitele autorități uh, din Lituania și celelalte părți uh, contractante? În cele din urmă, proiectul ITER. Putem să punem întrebarea metodologică dacă nu punem în pericol până la urmă bugetul prin uh, scoaterea acestui proiect din bugetul european. Pe mine mă preocupă mai mult o altă întrebare. Mă întreb dacă putem pleca de la premisa că sunt controlate, într-adevăr, costurile legate de acest proiect. Pentru că, din păcate, statele membre au această tendință uh, când vine vorba de proiectul ITER, să îl încadreze întregului domeniul de cercetare. Noi ce ne dorim este uh, de fapt, consolidarea și lărgirea bugetului uh, alocat cercetării și nu periclitarea acestuia pentru procesul uh, ITER. Vă mulțumesc, domnule Gaier. Acum dau cuvântul uh, domnului Henry Greten din partea Curții Europene de Conturi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Datorită faptului că au fost adresate întrebări domnului uh, comisar. Eu aș uh, propune să nu mai am, să nu iau cuvântul acum, ci să las mai mult timp pentru discuție, pentru că aveți oricum discursul în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc, mână, domnul președinte. Vedem cât de eficient, uh, cât de eficient lucrează Curtea Europeană de Conturi. Foarte bine. Acum dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde întrebărilor puse de raportor. Vă rog. Domnule președinte, domnilor deputați, domnule Grethen, reprezentanței Curții Europene de Conturi, doamnelor și domnilor. Politica energetică europeană, din punct de vedere istoric, a fost influențată de reglementare, de obiective, de interdicții și în ultimii ani are o relevanță tot mai mare din punct de vedere bugetar. Este vorba de măsuri extraordinare cum, este, cum ar fi programul EPER. Este vorba de proiecte de mari dimensiuni, cum este proiectul ITER și propunerea Comisiei uh, pentru următorul cadru financiar multianual uh, conține trei puncte uh, din punct de vedere energetic. Drept urmare, politica bugetară și de supraveghere bugetară devine una tot mai importantă. La Um, la, la eficiența energetică. Există anumite uh, programe structurale legate de uh, renovarea uh, clădirilor. Avem mecanismul de conectare a Europei. Deci, este vorba de o consolidare a infrastructurii europene, infrastructurii paneuropene în, uh, în uh, Europa și apoi, prin orizontul 2020, și politica de cercetare în domeniul energetic uh, devine una tot mai importantă. Doresc să mulțumesc Curții Europene de Conturi pentru analiza și pentru raportul anual și pentru raportul special redactat pentru această temă a dezafectării centralelor nucleare. Din uh, punctul de vedere al, al acestui proces de dezafectare, avem trei state membre care uh, vis-a-vis -vis de care avem un obiectiv clar. Ne dorim dezafectarea acestor centrale însoțită de măsuri uh, auxiliare care să asigure securitatea cetățenilor europeni. Fondurile pentru care este responsabilă Comisia se regăsesc în uh, în, uh, sunt administrate de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Deci ne bazăm pe expertiza acestei instituții publice europene. Până, fondurile prevăzute până la sfârșitul an, uh, anului 2013 sunt de 1360 de milioane de euro 66 de milioane de euro și sunt fonduri care au fost folosite în ultimii ani în Bulgaria și Slovacia. Aici au fost folosite 50% uh, din aceste fonduri, în Lituania cam 30%. Un punct central în acest context a fost a referit nu doar la procesul de dezafectare și de demontare a centralelor respective, ci și, uh, și măsuri de, de mediu, de uh, renovare a unor centrale termice, de exemplu. În Lituania se construiește o nouă centrală electrică. Mm, deci nu trebuie să uităm de aceste două aspecte. Dezafectarea, pe de altă parte, uh, renovarea și actualizarea infrastructurii energetice din uh, statele respective, tocmai pentru a asigura um, furnizarea energetică. În mare parte, măsurile pregătitoare, când vine vorba de dezafectare, sunt deja finanțate și, uh, pe de altă parte, au fost concepute instalații de prelucrare a deșeurilor. În uh, Slovacia au fost golite toate cele șase reactoare și în Bulgaria avasăm foarte bine și peste tot au început lucrările de demontare. Principalul punct de critică regăsit în raportul anual al Curții Europene de Conturi este că um, lucrările merg totuși prea încet și suntem de acord cu acest lucru purtăm deja de multe luni discuții la nivelul uh, ministrilor și la nivelul grupurilor de lucru cu guvernul din Lituania și noi avem impresia că guvernul din Lituania dorește să își respecte obligațiile contractuale. Nu considerăm că aplică o tactică de întârziere și își dorește uh, reluarea uh, acestui, acestei centrale. Pe de altă parte, datorită mărimii reduse a acestui stat, uh, administrația este puțin supra-solicitată în fața cerințelor noastre. um, dori, guvernul dorește să fie reprezentat ca actor printr-o agenție națională. A dorit, de fapt, implicarea noastră ca actori printr-o agenție națională. Noi am dorit să rămânem totuși neutri în acest proces și să avem doar un rol de supraveghere a punerii în aplicare a măsurilor necesare. Este foarte clar că a existat și există în continuare o anumită presiune politică de a uh, Uh, repune în, uh, func- în funcțiune această centrală nucleară. Pot să vă asigur însă că reprezentanții guvernului din Lituania înțeleg foarte bine care sunt responsabilitățile lor și vă asigur că vom registra um, progrese în următorii ani. Din punctul de vedere al recomandării Curții Europene de Conturi, suntem de acord cu toate recomandările făcute și um, vom ține seama de ele și în măsurile uh, viitoare. Există în continuare un punct controversat la care s-a, s-a referit și Parlamentul. Noi am prevăzut o, o anumită sumă pentru următorul cadru financiar multianual, trei state consideră că această sumă este uh, prea mică. Va trebui să vedem care va fi rezultatul negocierilor cu Consiliul până la urmă. Ultimul punct. Dacă pentru ultima dată va mai exista cofinanțare în acest nou cadru financiar multianual sau dacă statele membre își doresc în uh, continuare noi, noi considerăm că această măsură ar trebui să fie păstrată în următorul cadru financiar multi, multianual, însă trebuie să ne gândim că trebuie să uh, ajungem la o, la o rată de finanțare finală cândva. Acum, pro, proiectul ITER. Este vorba de un proiect unic din care, în urma experiențelor pe care le avem, trebuie să învățăm ceva. Comisia este responsabilă pe, pe, pe fond și energia prin fusiune poate fi atinsă doar prin colaborare cu un număr de state membre. Avem șase parteneri globali, uh, Rusia, Statele Unite ale Americii, uh, Corea, Corea de Sud, Japonia și China sunt alături de noi în acest proiect și atât uh, directorul general Smith, cât și eu întreținem contacte de lucru cu toți ministrii responsabili și, în plus, uh, participăm la nivel înalt la toate întâlnirile instituțiilor. Acum avem un nou director pentru fuziunea pentru energie și eu m-am implicat în uh, procesul de selecționare a dumnealui este vorba de un om de știință din uh, uh, Danemarca, pe care eu îl apreciez foarte mult. Problema fundamentală este însă următoare. Este vorba de foarte mulți oameni de știință uh, bine calificați, însă când vine vorba de management, de stringența bugetară, există anumite probleme și eu aștept un, un lucru din, din partea noului director. Aștept ca dumnealui să fie mai competent din punct de vedere al uh, gestiunii și al uh, responsabilității bugetare. Și este un lucru valabil și pentru Direcția Generală pentru Cercetare, care cred că în ultimii ani a înțeles foarte clar care sunt responsabilitățile obiectivul este de a face față provocărilor bugetare. Și știți foarte bine că propunerea Comisiei discută finanțarea acestui proiect ITER din afara, eh, din afara bugetului european. Statele membre doresc includerea acestui proiect în bugetul european, ceea ce înseamnă că acest proiect va deveni parte a bugetului pentru cercetare și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Gaier. Trebuie să fim foarte atenți la, la, la detaliu, pentru că dacă ajungem la această situație, bugetul general pentru cercetare energetică va fi redus. Și nu trebuie să, să permitem ca alte proiecte să fie afectate de proiectul ITER și vă asigur că pentru mine este o prioritate adevărată acest lucru, să ne asigurăm că celelalte, uh, celelalte proiecte, celelalte domenii de cercetare, cum ar fi energiile regenerabile, nu sunt afectate de includerea proiectului ITER în bugetul general european. Vă mulțumesc, domnule comisar Oettinger. Doresc să știu dacă membrii comisiei noastre doresc să intervină. Dacă nu, eu aș avea câteva întrebări Văd că nimeni nu dorește să intervină acum, sau? Domnul Calfin dorește să pună o întrebare, vă rog. Thank you, Mr. Chair. Uh, uh, Domnule președinte, vreau doar să-l întreb pe domnul comisar Oettinger un lucru. S-a referit la dezafectare. Dezafectarea în cele trei state trebuie să se încheie cât mai repede, însă mai sunt și anumite cerințe tehnice, nu știu dacă e vorba neapărat de voința politică de a finaliza procesul. Din câte știu, în unele state membre, planurile tehnice sunt prevăzute pentru o perioadă ce depășește 2020. Dumneavoastră spuneți că procesul trebuie să se încheie până în 2020. Acest lucru corespunde și cu cerințele tehnice de siguranță? Mulțumesc! Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Calfin. Asta ar fi fost și întrebarea mea în calitate de președinte, de șef al delegației din Lituania și colegii care au fost și acolo pot să confirme acest, acest lucru. Um, noi am avut uh, impresia că că cei care sunt implicați în lucrările de la fața locului nu fac destule uh, progrese. Doresc să, să știu dacă considerați că vom reuși să impunem o structură de management care să care să asigure dezafectarea respectând calendarul uh, stabilit. Noi am avut impresia că o că un mecanism de soluționare al litigiilor ar fi necesar un mediator ar fi necesar pentru ca cei, cei actorii importanți să reușească să treacă la muncă. Aceasta a fost una din principalele, principalele concluzii a vizitei noastre. Dar acum dorește doamna Herzog să intervină. Da, și eu aș avea cam aceeași întrebare, pe același subiect cel puțin. În uh, Lituania ni s-a vorbit și despre ce, cel de-al treilea partener, BERD, ca a, a o terță parte. Deci, uh, se pare că există anumite cerințe tehnice din partea Comisiei. Cum putem noi să îmbunătățim situația, aș vrea să știu. Și mai am altă întrebare. Am impresia că dezafectarea capacităților industriale din Europa uneori rămâne în urmă. Și acesta este un motiv de întârziere în sine. Această întârziere poate, veni, poate fi provocată chiar de industrie, de deficiențele industriei și va fi greu de gestionat în procedura noastră bugetară. Cred că trebuie să fim foarte precauți uh, cum uh, finalizăm acest proiect, pentru că cel mai important este să-l finalizăm în mod cât mai sigur pentru cetățeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Nimeni altcineva nu mai dorește să intervină și, domnule comisar, poate ne puteți spune care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de acest punct. Structura colaborării este într-adevăr una complexă. Comisia Europeană a cerut băncii europene de reconstrucție și dezvoltare să gestioneze aceste fond, fonduri și să însoțească acest proces de dezafectare. În al doilea rând, după cum am spus, competențele manageriale uh, ale Lituaniei nu sunt atât de cuprinzătoare. Tocmai de aceea Lituania se uh, confruntă cu dificultăți în gestionarea acestui proces. Însă noi trebuie să ne uh, bazăm din acest punct de vedere perspectiva statelor, uh, expertiza statelor membre. Noi ce putem face? Putem uh, reduce anumite fonduri, putem întârzia anumite plăți sau să anulăm anumite plăți. Deci, cel mai bun instrument pe care îl avem la dispoziție sunt stimulentele financiare pentru a ne asigura că întârzierile nu se măresc tot mai mult în Lituania, să ne asigurăm că guvernul lituanian își respectă își respectă angajamentele. Și, în general, doamnă Herzog, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Indiferent dacă există centrale nucleare într-un stat membru sau nu, dezafectarea centralelor nucleare va fi oricum o afacere importantă și în Franța se construiesc noi centrale nucleare și se dezafectează altă în același timp. Este vorba de uh, implicarea sectoare, sectorului de construcții și sectorului energetic pentru a ne asigura că există competențe suficiente pentru ca, din punct de vedere tehnic, să fie posibilă dezafectarea centralelor uh, nucleare. Ariva, Areva, de exemplu, o societate importantă în acest domeniu, este interesată să se implice în, uh, în uh, Germania în acest punct de vedere. Și există și alte societăți, cum Bilfiger sau alte societăți care sunt active în acest domeniu. Eu mi-am propus ca în anul următor să organizez o masă rotundă la care voi invita um, actorii din sectorul industrial european pentru a discuta despre studiu și cercetare pe de-o parte, pregătirea profesională a inginerilor în același timp, până la programele de finanțare pentru industria, no- pentru industria noastră. Cum putem uh, ajunge să avem un proces de dezafectare a acestor centrale nucleare care să țină seama de cele mai înalte standarde uh, tehnice? Nu sunt sigur de sigur că vom uh, încheia acest proces până în anul 2020. Însă, dacă acum deja ne, ne gândim la următorul cadru financiar, atunci va dispărea puțin presiunea de care este nevoie pentru a se uh, face progrese. Deci cine consideră că, cine discută despre păstrarea cofinanțării și în următorul cadru financiar multianual, scoate puțin uh, renunță puțin la presiunea care se exercită în acest moment, o presiune care asigură și ea avansarea cu acest proces de demontare. Vă mulțumesc. Doamna Gresle dorește, are o întrebare legată tot de același punct. Vă mulțumesc. În răspunsuri uh, se, uh, s-a mintit o întâlnire pe data de 5 uh, decembrie, ieri dacă nu mă înșel, Mie mi se pare că de fiecare dată când punem întrebări se propune un nou termen limită și ni se dă impresia că lucrurile progresează, că merg bine. Noi am fost de miercuri până joi în Lituania, ni s-a spus vineri va avea loc o întâlnire care va reprezenta un succes extraordinar și lucrurile vor merge mai înainte. Eu am impresia că, până la urmă, Comisia dă dovadă de prea multă Uh, răbdare. În Lituania este vorba de o situație uh, specială cu agenție națională. În alte părți uh, lucrurile sunt altfel organizate. Deci, până la urmă, cred că problema este cauzată de această structură existentă și este foarte clar costurile întârzierii sunt mari, 300.000 de euro în fiecare lună. Și mă întreb cum, po- cum putem continua cu această situație dacă nu vom găsi o soluție la, la această prob- problemă fundamentală. Deci întrebarea, prima întrebare care se pune, ce vom face din acest punct de vedere, cum modificăm această structură și apoi cum putem într-adevăr să ajungem la uh, modificarea situației. Vă mulțumesc. Doamna Herzog, din nou, are cuvântul. Foarte pe scurt, susțin ce a spus doamna Cresle, însă din alt punct de vedere, mai există o parte a întrebării. Avem o problemă generală aici. Intrăm în dezafectarea centralelor individuale fără a avea soluțiile tehnice. Și atunci dezafectarea trebuie să fie oprită, pentru că pur și simplu nu există soluțiile necesare. Când ea este oprită din acest motiv, înseamnă că este necesară oprirea pentru siguranță, dar cum reacționăm? Pentru că nu e nici întârziere, nici greșeală, nici irregularitate. Cred că avem aici o situație specifică în care soluțiile individuale, care sunt soluții de risc mare, uh, sunt o problemă, dar nu sunt nici irregularități, nici problemă de gestiune și deci ar trebui să fie diferențiate, să fie uh, Uh, clasificate altfel. Uh, cam același lucru se întâmplă și la ITER, de exemplu. Se tot uh, petrec amânări, amânări, amânări pe care nu le putem explica prin mijloacele controlului bugetar. Colegi. Da, doresc să subliniez și eu punctele amintite de doamna Gresla și de doamna Herzog. Ne-am gândit și noi la o ultimă amenințare care poate fi folosită, înghețarea, anularea fondurilor, însă din punctul de vedere al oamenilor afectați, acest lucru nu reprezintă o soluție pentru că problema în sine nu este soluționată, nu este rezolvată. Dacă este să mergem pe uh, șantier la fața locului, unii experți spun că uh, nu se respectă ultimele standarde, alții spun nu, standardele sunt respectate și există interese de a nu dezafecta cât mai repede această instalație și în acest context, din punctul de vedere al controlului bugetar, noi pur și simplu nu avem expertiza necesară. Deci se pune în acest context întrebarea legată de măsura bugetară concretă, însă nu trebuie să uităm de răspunderea Comisiei. Cui să se adreseze Parlamentului dacă nu Comisiei? va trebui să ne folosim de pârghia pe care o avem față de comisie, pentru că raportul special al Curții Europene de Conturi ne spune foarte clar că este nevoie de aplicarea unor măsuri. Exact la fel este înțeleasă situația și de autoritățile din Lituania și ne dorim depășirea acestei uh, blocade uh, și pentru acest lucru noi considerăm că rolul Comisiei trebuie să fie unul mai activ. Domnul comisar, considerați, doresc să vă spun că din acest punct uh, de vedere, uh, noi exercităm toate presiunile uh, posibile, în toate contextele posibile și facem acest, nu facem acest lucru însă în mod uh, public, nu ne dorim titluri în uh, ziare, însă vă asigur că nu discut cu niciun alt ministru mai des și mai intens decât o fac cu ministrul responsabil din uh, Lituania. Și aceste contacte de lucru vor fi continuate când va fi, când va uh, fi numit următorul ministru. Uh, Discutăm, desigur, și despre reducerea fondurilor, discutăm despre folosirea acestor instrumente bugetare. Și în uh, următoarele zile vă voi spune care sunt uh, rezultatele care mi-au fost prezentate de Direcția Generală și vă asigur că ne dorim ca această poveste să își găsească în cele din urmă un sfârșit. Vă mulțumesc, doamna Gresle. Da, doresc să revin la întrebarea legată de Agenția Națională, de această structură. Ultima șansă a rezolvării, ni s-a spus că, trebuie, că, că o au deja în iulie acest an. Da, ultima și chiar ultima șansă, spune domnul președinte. Domnul Oettinger, guvernul înțelege foarte bine că această agenție nu reprezintă cea mai bună soluție structurală. A rugat Comisia să se implice ca partener. Este un lucru cu care însă nu putem fi de acord, pentru că noi avem competențe de uh, supraveghere, de consiliere, nu ne putem uh, implica în această structură. Păstrăm în continuare însă un contact strâns cu guvernul pentru a modifica structura uh, de gestiune. Și până la urmă, guvernul în ministerul uh, respectiv are nevoie de un grup operativ, o unitate de uh, dimensiuni mici cu personal foarte bine pregătit care să se ocupe de această problemă și noi consiliem din acest punct de vedere guvernul din Lituania și noi uh, Sperăm ca cel puțin în uh, primul trimestru al anului următor să se găsească o soluție din acest punct de vedere. Din nou, uh, avem într-adevăr mai multă răbdare cu un stat membru de dimensiuni mai mici față de cât am avea cu un stat membru de dimensiuni mai mari. Probabil am fi mult mai severi față de un stat de dimensiuni mai mari, deci, uh, într-adevăr, a cam trecut timpul uh, vis-a-vis de măsurile care trebuie luate de uh, comisie. Vă mulțumesc. Văd că nimeni nu mai dorește să intervină vis-a-vis -vis de acest punct al dezafectării. Doresc să știu dacă dorește altcineva să intervină. Dacă nu, voi da cuvântul domnului Gretchen de la Curtea Europeană de Conturi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Curtea Europeană de Conturi și-a prezentat raportul special referitor la dezafectarea acestei centrale și domnul comisar a declarat că a luat notă și a acceptat toate recomandările Curții Europene de Conturi, deci nu am alte lucruri de adăugat în acest context. Vă mulțumesc, la domnul președinte. Doresc să-l întreb pe domnul raportor dacă are remarci finale. Da, cred că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, deci nici eu nu doresc să adaug nimic acum. Îmi pare foarte rău, păcat. Vă mulțumesc. Cred că este bine să dăm dovadă de puțin umor în cadrul acestei discuții. Doresc să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit la comisia noastră. Energia este și va rămâne întotdeauna o temă importantă. Avem nevoie de energie pentru, pentru Uniunea Europeană și uh, în mod uh, figurat și îți mulțumesc, dragă Gântar, pentru vizita ta la Comisia de Control Bugetar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.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 Punctul 7 de pe ordinea de zi, raportul special uh, despre fondurile structurale și fondul de coeziune, trebuie să-l amânăm pentru că raportorul nu este prezent. Drept urmare, se amână oare și termenele limită sau nu? Da și termenul de depunere al amendatelor se amână, deci vom avea suficient timp la dispoziție pentru a înainta asemenea amendamente. Și trecem direct la punctul 8 de pe ordinea de zi acum. Este vorba de un schimb de opinii cu directorul general al Oficiului European de Combatere a Fraudei, OLAF, și îl salut pe Giovanni Kessler, directorul acestui oficiu. Doresc să, doriți să veniți aici la prezidiu, vă rog. Vă atrag atenția asupra faptului că domnul Kessler, într-o scrisoare, ne-a rugat să îi dăm ocazia de a lua poziție um, și în uh, contextul um, colaborării inter, interinstituționale pe baza acordului interinstituțional, am fost de acord cu cererea domnului Kessler însă l-am uh, rugat să fie cât mai succint. Domnule Kessler, bine ați venit la Comisia de Control Bugetar. Știți că de la ultima întâlnire cu ușile închise a coordonatorilor care a avut loc uh, la Strasburg, că a avut loc o altă întâlnire în cadrul uh, Comisiei noastre de control bugetar și dumneavoastră ați vrut să ne prezentați poziția în mod public. Am dorit să vă dau această posibilitate și acum vă dau direct cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, comisiei dumneavoastră pentru ocazia pe care mi-o oferiți am considerat că este de datoria mea să vin aici în fața dumneavoastră după discuțiile pe care le-ați avut și după audierea cu Comisia de Supraveghere, am considerat că este de datoria mea, în semn de respect față de Parlament și față de Comisia dumneavoastră, uh, ca urmare a răspunderii pe care o are directorul general al OLAF în fața Parlamentului și în fața instituțiilor europene. Și pentru a lămuri lucrurile, am considerat că este de datoria mea să uh, mă aduc contribuția la lămurirea unor aspecte, cel puțin pentru a um, înlătura unele pentru a înlătura confuzia care s-a așternut în ultimele săptămâni și pentru a pentru a întrerupe acest cerc vicios al uh, declarațiilor, informațiilor uh, incomplete, a insinuărilor, care, care după aceea uh, ajung în ziare și subiecte de știri. Aș dori, deci, să-mi aduc contribuția la lămurirea unor fapte pentru a ușura lucrurile pentru mine și pentru dumneavoastră. În ceea ce privește aspectele uh, ridicate de Comisia de Supraveghere în cadrul audierii care a avut loc acum o lună fix. În primul rând, cel mai important aspect îl reprezintă accesul la date de către Comisia de Supraveghere de la OLAF, accesul la dosare. Vreau să vă spun uh, niște fapte. Începând de la 1 februarie, data la care a avut loc o reorganizare internă a Olafului, a început această restructurare internă, tot atunci și-a început activitatea noua comisie de supraveghere care a fost numită atunci, cred că și-a început activitatea în ianuarie, încă de la 1 ianuarie, până acum câteva zile. Am uh, primit uh, de la această comisie 49 de solicitări de uh, acces la dosare sau a, uh, informații privind conținutul dosarelor și toate aceste solicitări au fost acceptate. Deci, dosarele la care s-a solicitat accesul E bine, toate aceste solicitări de acces la dosar au fost acceptate niciun uh, dosar uh, al anchetelor OLAF nu a fost ținut ascuns. Comisia de investigații, uh, comisia de anchetă a avut acces la toate aceste dosare. Deci noi am fost deschiși la nivelul informațiilor oferite. S-au înregistrat pro- probleme în ceea ce privește accesul la dosare. Până acum, în trecut, Uh, de la 1 uh, februarie până la septembrie din cauza faptului că OLAF a um, uh, trecut printr-un proces de reorganizare internă, iar această comisie de supraveghere a, a, acum începe să stabilească drepturile și procedurile. Noi nu aveam o procedură instituită la ora aceea și acest lucru a cauzat întârzieri și uneori la nevoia de a, a repeta solicitărilor, de a solicita a, a doua oară același dosar, dar cum am spus, nu a fost refuzată nicio solicitare, nu s-a ținut ascuns niciun dosar. Din luna septembrie nu ne-am mai confruntat cu nicio problemă suplimentară, deci lucrurile merg ca pe roate. De ce? fiindcă în luna septembrie, în cele din urmă, am avut acordul scris între OLAF și Comisia de Supraveghere privind accesul la date. Eu și uh, președintele Timmermans ne-am uh, luptat, ne-am ocupat luni de zile de acest acord și până la urmă l-am finalizat și în acest acord se detaliază o procedură, fiindcă aveam nevoie de o procedură, o procedură a accesului la date în mod conform și respectând uh, regulamentul 45 pe 2001 privind protecția datelor și în conformitate cu avizul Autorității Supraveghere a Datelor Europene, EDPS, care stipulează o procedură care să fie urmată de Comisia de Supraveghere în ceea ce, în ceea ce privește accesul la date. Și faptul că această procedură nu era instituită și acest acord nu a existat înainte de luna septembrie a cauzat unele întârzieri și unele discuții cu autoritatea de, cu Comisia de Supraveghere care acum au fost depășite, soluționate. Din septembrie nu a mai înregistrat nicio problemă. Uh, nu vreau acum să intru într-o discuție ideologică, să spunem așa, dacă au dreptul de a accesa direct, imediat, odată după ce s-a făcut solicitarea, așa cum s-a solicitat și într-o scrisoare adresată instituțiilor. Aici instituțiile hotărăsc și mai ales Parlamentul European dacă doresc să schimbe regulamentul. E vorba de o decizie politică, până la urmă. Eu, unul, uh, respect regulile actuale care spun că eu sunt, <laughs> între paranteze, aș spune, din păcate, responsabil cu chestiuni de confidențialitate a dosarelor și eu sunt cel care ar putea fi tras la, la răspundere în ceea ce privește uh, informațiile confidențiale pe care le deține Olaf. Iar procedura, există o procedură ce trebuie urmată, obligatoriu, iar persoana răspunzătoare, în conformitate cu regulamentul și în conformitate cu avizul foarte clar din 2007, emis de Autoritatea de Supraveghere a Datelor Europeană, această persoană este directorul general al OLAF. Se, se urmează acum această procedură uh, am ajuns la un acord în septembrie cu Comisia de Supraveghere privind procedura detaliată și lucrurile funcționează. Deci nu ne confruntăm cu probleme, nu apar întârzieri și nu sunt plângeri. Nu sunt plângeri din partea Comisiei de Supraveghere. Mulțumesc domnului Timbermans care care a spus acest lucru la audiere, dar din păcate în presă lucrurile au reieșit altfel, n-a fost atât de clar, a, a reieșit că noi nu suntem transparenți și așa mai departe. Dar noi respectăm regulile, trebuie să respectăm regulile. Dacă regulile se schimbă sau nu, nu este de, de competența noastră, ci instituțiile hotărăsc acest lucru. Dar cel puțin vreau să vă spun că nu mai sunt probleme. Și nu am spus, cum am spus, nu am ascuns niciun singur dosar, am oferit acces la toate dosarele solicitate. Acum, în, asta în ceea ce privește accesul la date, un subiect foarte important. Un aspect uh, corelat este accesul Comisiei de Supraveghere la rapoarte și la, dosarul, la dosarele uh, DALI. Am fost uimit. Nu știu să zic uimit sau... Mă rog. Când am citit, a doua zi după audiere, în uh, ziare, declarații și articole care spuneau că Comisia de Supraveghere nu are acces la toate, la întreg dosarul um, speței Dali. M-a surprins și m-a uimit. Uh, am, am avut de suferit din cauza acestor uh, afirmații care s-au repetat la întrunirile Parlamentului European aici. Dar haideți uh, să spunem lucrurilor pe nume. Comisia de supraveghere, în conformitate cu procedura de funcționare pe care am aprobat-o cu ei, a primit într-o primă fază varianta uh, a, scurtă a raportului, după aceea au solicitat întregul dosar și l-au primit imediat, în aceeași zi. Pe 17-18, dacă nu mă înșel. Înainte ca dosarul să fie trimis în Malta. Au, au primit acces integral la dosarul integral. Nu comisia. Comisia nici măcar nu are dreptul, nicio altă instituție nu are dreptul. Și numai patru persoane de la OLAF avea dreptul la, acest, la să acceseze acest dosar. Dar, dar um, Comisia de Supraveghere a primit dosarul integral până la sfârșitul lunii noiembrie. Deci au avut dosarul în mână până la finele lunii noiembrie. O lună jumătate. Așa cum au solicitat. Au solicitat și au primit nu e nimic ciudat, fiindcă acest lucru este prevăzut în acordul nostru și aceasta este procedura care trebuie urmată, impusă de avizul Comisiei de Supraveghere. Nu se plânge nimeni. Dar după aia m-a surprins ca după audiere să aud că nu s-a întâmplat așa. Ca și cum ar fi primit numai varianta uh, rezumată a raportului. Voiam să vă clarific, să vă spun cum s-au întâmplat lucrurile, să vă prezint faptele exact și sper să mai facem ceva acum, chiar dacă este poate prea târziu să disipăm aceste îndoieli. Apoi, dacă îmi permite să mă refer la o altă chestiune, și anume faptul că directorul general al OLAF nu respectă regulamentul intern de procedură a Comisiei de Supraveghere nu prea înțeleg ce înseamnă asta. Eu respect întru totul această procedură internă, răs, o, o respect la litera legii. Nu înțeleg cum aș putea să nu respect această procedură. Nu există nicio obligativitate asupra OLAF sau asupra directorului general al OLAF din partea lor. Ca și cum mi-ați spune dumneavoastră că nu respect știu și eu ă, standardele contabile în Germania. Le respect, da. Dar nu mă vizează pe mine. N-am nimic de a face eu cu regulile Comisiei de Supraveghere, regulile interne, de procedură internă a Comisiei. Nici nu se face referire la directorul general al OLAF. Nu, nu mă obligă niciun fel aceste reguli. Deci e greu, mi-e greu să înțeleg cum, cum de nu respect eu aceste reguli și, și, sau cum le încalc fiindcă vă spun încă o dată că eu nu sunt obligat în niciun fel de aceste reguli. În al doilea rând, aceea nu este neapărat ceva, o, o chestiune legată de fapte, ci o chestiune juridică. Chiar dacă ar fi ar exista oblig, obligativitate în aceste reguli care să îmi revină mie sau acestea nu ar avea obligativitate juridică. E ușor de înțeles, nu-i așa? Că regulile interne de procedură ale unui organism nu au caracter obligatoriu pentru alt organism. Avem și noi propriile noastre reguli de procedură, regulament de procedură intern, care sunt care au caracter obligatoriu pentru OLAF, nu pentru Comisia de Supraveghere sau pentru alt organism, într-adevăr. Și trec acum la ultimul punct, fiindcă nu știu ce aș mai putea, ce pot să vă spun mai mult, ce pot să fac mai mult. Voiam să vă prezint faptele așa cum sunt și să nu începem acum o discuție, un dezacord ideologic, uh, un a religiilor, credeți, uh, respectați, uh, da, cred, respect întru totul. Da, Olaf a avut de suferit la nivel instituțional din cauza concluziilor trase și exprimate în comisia aceasta, la Parlament, în ziare, despre faptul că că eu, normal, că, că, că eu aș fi încălcat uh, aceste reguli. Și atunci se întreba cum, cum poate spune Olaf că își respectă regulamentul intern de procedură dacă nu respectă regulamentul intern de procedură al altor organism. Această concluzie uh, a fost trasă și... Și trebuie să vă spun că nu ne-a ajutat deloc pe noi la OLAF, nu ne-a ajutat la instituțional și am încercat să lămuresc lucrurile prezentându-vă faptele. Eu respect regulile, regulile care mi se impun, care mi impun mie o anumită obligație. Nici dacă aș vrea, n-aș putea să le încalc. Dar nu vreau să le încalc, bineînțeles, nu. Dar, dar nici dacă aș vrea, n-aș putea. Fiindcă nu se referă la mine nu îmi impun mie nicio obligație aceste reguli. Și acum ultimul punct. Acum, personalul. Am vorbit despre asta. Pentru mine nu este atât de important, nu este o chestiune de proporții, înțeleg, bineînțeles că este important pentru Comisia de Supraveghere, dar poate, haide să nu zăbovim atât de mult asupra acestui subiect uh, la Parlament. Dar s-a discutat acest lucru și uh, iată vă pun răbdarea la încercare acum câteva minute, doar pentru a prezenta faptele, bineînțeles. Com- Secretariatul Comisiei de Supraveghere, în uh, activitatea sa de 13 ani deja, niciodată nu a avut personal activ a avut, uh, nu a avut 8 uh, persoane angajate, au avut 5-6 la început, după aia 6, după care 7. Acum se spune că eu am dat afară doi funcționari. Am redus două posturi, ca să nu mai fiu controlat, s-a spus. Dar nu e adevărat. Nu există nici măcar intenția eu respect întru totul nu numai regulamentul intern al Comisiei de Supraveghere, ci mai ales respect rolul Comisiei de Supraveghere. Eu cred din tot sufletul că, în, că este foarte important rolul pe care îl joacă Comisia de Supraveghere uh, și cred că este nevoie de acest organism, uh, Comisia de Supraveghere, pentru a ocroti independența Olafului și spre a monitoriza Olaful și a se asigura că Olaful este tras la răspundere. Această intenție uh, de uh, a le reduce personalul pentru a le face viața mai grea. Asta pentru a nu, a nu fi controlat eficient nu mi-aparține nu, așa, nu s-a întâmplat așa ceva. Nu este adevărat, pur și simplu. Ce am făcut? Uh, foarte simplu. În momentul în care s-a reorganizat OLAF-ul, ceea ce a însemnat o restructurare completă a organigramei și uh, și în momentul în care am restructurat organigrama, am, uh, am luat două posturi vacante. Erau vacante de ceva vreme care erau date Comisiei de Supraveghere și le-am folosit la uh, Departamentul de Anchetare al OLAF. Deci, am, am eliminat aceste două uh, posturi, deci a, posibilitatea de a avea la un moment în viitor opt uh, angajați. Da, sigur, aș putea să le, ofer, să le dau mai multe posturi, teoretic, dar Bine, nu știu, poate... Nu știu dacă am nevoie de Parlament să mediez aici și am o veste bună, o să vă dau imediat. Dar vreau să vă explic. Nu de ce am redus uh, posturile, fiindcă nu am dat afară oameni, ci vreau să vă explic de ce la ora actuală mi-e foarte greu să ofer două posturi suplimentare secretariatului. De ce? Am vorbit și la ultimele nou, noastre două întâlniri, poate vă amintiți. Situația este următoarea. Pentru prima dată, din 13 ani de la existența Olafului, reducem posturile. Nu se, nu se întâmplă doar la Olaf, ci se întâmplă în toate serviciile comisiei din motive pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Ni se reduc posturile reducere de 2%, 2 la nivelul uh, personalului anul acesta, 1% pentru următorii 4 ani, ceea ce s-ar putea să urce la 2% pentru următorii ani, ceea ce înseamnă 8 ani, 8 persoane, persoane pe o perioadă de 5 ani, înseamnă 40 de, uh, de persoane până la urmă. Cel puțin 23 de persoane de posturi vor fi reduse, asta cu siguranță. Dar s-ar putea să ajungă până la 40. Și dacă lucrurile se înrăutățesc, uh, CFM-ul, cunoașteți foarte bine, s-ar putea să fie reduse și mai mult posturile. În același timp, trebuie spus că noi am atins recordul de informații de anchete și de anchete demarate. 30% mai mult anul acesta față de anul trecut. Anul trecut am avut iarăși un record de activitate. Deci, activitatea noastră de anchetă crește cu 30% ni se reduce personalul cu 2% și dacă dau uh, posturi a, a Comisiei de Supraveghere, trebuie să reduc mai mult posturi. Deci e foarte greu pentru mine să fac așa ceva. Și o să termin imediat cu o veste bună. Am vorbit cu președintele Comisiei de Supraveghere acum câteva zile și am ajuns la un acord. Probabil că vom avea o inițiativă comună către instituții pentru a rezolva această problemă gravă a reducerilor de personal la OLAF, care, bineînțeles, afectează capacitatea Comisiei de Supraveghere de a-și desfășura activitatea cum trebuie, precum și posibilitatea OLAF-ului de a-și desfășura munca de anchetă. Vă mulțumesc foarte mult pe, pentru răbdare și sper că v-am uh, clarificat situația în mare parte și nu numai, sper că înțelegeți acum, dumneavoastră, membrii Parlamentului European, cât de multă însemnătate conferă Olaful unei, acestei comisii de supraveghere care să, care să funcționeze bine și cât de mult, cât de mult încercăm noi să ne asigurăm că lucrurile se întâmplă așa, sperăm, bineînțeles, bucurându-ne de cooperarea dumneavoastră. Ja, sehr geehrter Generaldirektor Kessler. Stimata domnule director general Kessler, din partea Comisiei de Control Bugetar, eu aș avea o singură remarcă. În calitatea de uh, comisie uh, parlamentară, am dat posibilitatea Comitetului de Supraveghere să ne informeze uh, Olaf este o instituție independentă, un lucru important dintotdeauna pentru Parlamentul European. Din acest punct de vedere există un consens, însă, într-o democrație și o instituție independentă trebuie să fie uh, încadrată unui sistem de control. Și tocmai de aceea a fost creat acest comitet de supraveghere al OLAF și pentru noi uh, Um, este foarte, este foarte important să înțelegem că membrii acestui comitet ne declară că posibilitățile, posibilitățile lor de activitate sunt uh, restrânse. Drept urmare, comisia noastră a decis ca împreună cu dumneavoastră să invităm și Comitetul de Supraveghere la o întâlnire. Această întâlnire comună fusese prevăzută pentru astăzi, lucru, din păcate, intenția noastră nu a devenit o realitate pentru că membrii acestui comitet nu lucrează tot timpul, dar doresc să vă spun că pentru noi este important și va fi important în uh, continuare să auzim și părerea Comitetului de Supraveghere și sperăm că până la urmă vom avea o întâlnire în care să participe atât Comitetul de Supraveghere cât și dumneavoastră. Acum colega noastră, Ayala Zender, dorește să intervină pentru că vrea să plece mai devreme. Vă, vă rog. Președinte, nu, eu eh, había pedido la palabra comienzo para... Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut să iau cuvântul la începutul acestui schimb de opinii pentru că eu nu am primit răspunsul domnului Chesle. Uh, se pare că au fost uh, răspunsuri trimise coordonatorilor, dar nu și celorlalți deputați. Să știți, domnule Kessler, că eu am încredere în dumneavoastră, sunteți foarte elogvent și înțeleg uh, modul la care puneți problema, dar eu nu am avut acces la răspunsurile dumneavoastră trimise prin scrisoare. De aceea am să mă limitez la informațiile pe care le-am auzit acum. Acum și ultima dată. Înainte de toate, domnule Kessler, vă mulțumesc pentru că ne-ați dat uh, toate, toate aceste informații. Înțeleg preocuparea dumneavoastră. Vreau să vă spun că nu trebuie să fiți surprins dacă, uh, dacă apar probleme din când în când și dacă există plângeri. Nu trebuie să fiți surprins și trebuie să știți că este o dovadă a faptului că noi suntem foarte preocupați de acest gen de declarații. Îmi amintesc că chiar la început uh, am avut oarecare rezerve atunci când v-ați prezentat programul și organigrama la comisie atunci când ați fost numit director general la OLAF. Știți că sunteți uh, automat urmărit de Comitetul de Supraveghere. Acest comitet reprezintă o garanție, o garanție că un organism atât de complex, delicat și sensibil ca OLAF este urmărit. După părerea noastră, spuneam deci, acest comitet de supraveghere garantează că totul va funcționa bine și că nu vor exista um, derapaje în cadrul OLAF. Cred că vă dați seama că orice fel de plângere, orice fel de reclamație a Comitetului de Supraveghere ne uh, uh, pune pe gânduri și ne obligă să acționăm. Din februarie și până în septembrie, spuneți că nu a fost niciun fel de dificultate. Dar ce probleme erau? Din februarie până în septembrie uh, s-a aplicat formula normală. Aș vrea să știu, deci, care erau dificultățile, totuși. Dacă au fost întârzieri, dacă le-ați uh, recuperat, de fapt despre ce probleme vorbim. Pentru că ați spus că n-au mai fost probleme din februarie și până în septembrie, dar înainte de asta eh, ne interesează și perioada dinainte. Noi vrem să știm ce s-a întâmplat și dacă problemele au fost rezolvate. Știu că poate dumneavoastră nu v-ați început mandatul atunci, dar eh, aș vrea să știu dacă au fost întârzieri, ce s-a întâmplat în acest sens. Știu că personalul pentru Comitetul de Supraveghere depinde de directorul general, deci ei au dreptul să angajeze personal la decizia dumneavoastră până la urmă. În trecut erau maxim șapte persoane în acest comitet. Nu sunt persoane alese aleatoriu, era vorba de administrator și așa mai departe. Eu aș vrea să știu câți dintre aceștia sunt acum acolo și uh, pe, pe ce grad sunt numiți. În domeniul cercetării, câte persoane sunt alocate, câte persoane sunt în administrație și uh, ce grad au? Și care este proporția de personal administrativ uh, față de anchetatori? Toate de fapt, până la urmă, personalul permite Comitetului de Supraveghere să funcționeze sau nu și ne permite nouă să ne dăm seama dacă acest comitet este sau nu independent și eficient sau nu. Ați vorbit despre scurgeri de informații în presă. Domnule Kessler, amintiți-vă uh, afacerea Dali, care a fost uh, super mediatizată și chiar dumneavoastră ați fost primul care a dat fuga la presă. Vorbiți despre presiuni, într-adevăr, dar uh, prima persoană care a vorbit uh, cu presa ați fost chiar dumneavoastră. Aici, uh, la reuniunile noastre, nu trebuie să vă mire că noi utilizăm informațiile din presă. Până la urmă, dumneavoastră ați transmis presei aceste informații. Știți că atunci când Uh, s-a aflat de chestiunea cu, Dali, cu comisarul Dali, ați uh, convocat imediat o conferință de presă. Spuneți că nu doriți presiuni, dar despre ce presiuni este vorba? Cred că bulgările de zăpadă se mărește aici constant. Și dumneavoastră aveți răspunderea confidențialității datelor OLAF și uh, sigur că a vorbi cu presa e una, dar hipermediatizarea este alta. Trebuie să aveți grijă când faceți declarații în fața presei, pentru că presa imediat face din țânțar armăsari, se creează acest efect de bulgăre de zăpadă și poate că ar fi bine deci să fiți mai prudent. Eu, atunci când am un dosar privind numirile la Curtea de Conturi, să știți că nu vorbesc despre el și cred că ar fi important să avem aceeași disciplină. Apoi, în ceea ce privește deciziile privind personalul, în instituția, în um, această perioadă s-a trecut de la 4 la 5 direcții în cadrul OLAF. Am putea să vorbim și despre reorganizarea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Chiar era cazul să se creeze o unitate de coordonare, să se extindă direcțiile și să se uh, răspândească în toate părțile resursele de anchetă? N-ar fi mai bine să fie concentrate aceste resurse pentru că ele reprezintă coloana vertebrală a OLAF? Doamna Gresle acum. Da, vielen Dank, Herr Generaldirektor. Ich... Vă mulțumesc, domnule director general. M-ar fi bucurat dacă am fi putut să, fi, să organizăm această întâlnire comună cu Comitetul de Supraveghere. Poate acest lucru va fi posibil uh, în viitor, cândva. Aș dori să atrag atenția asupra faptului pentru că dumneavoastră vă contraziceți cu declarațiile noastre și declarația de astăzi a fost contradictorie. Deci nu înțeleg, avem o problemă sau nu? Ați spus că nu au uh, fost probleme, dar totuși între februarie și septembrie au fost probleme. Și după ce răspuns de dumneavoastră, eu mă gândesc că Comitetul de Supraveghere care, din care fac parte un fost, uh, un fost judecător de la Curtea, Curtea, Curtea Europeană de Justiție și alți demnitari, au creat, au inventat această problemă. E bine, aceste probleme ne-au fost prezentate verbal și în scris. Eu am uh, aș dori să vă rog să vă respectați uh, responsabilitățile, să dați dovadă de colaborare într-un, um, cu, cu această instituție. Și am analizat această poveste cu Comitetul de Supraveghere. Am uh, încercat să ajung împreună cu dumneavoastră la un rezultat. Din păcate, nu am uh, ajuns la acest rezultat. V-am rugat pe dumneavoastră personal, l-am rugat pe domnul Șemeta și doresc să vă întreb de ce s-a ajuns la această um, situație în care criza a devenit una acută. Poate ar, ar fi bine să ajungem, poate ar fi bine ca noastră să, ne, uh, să aveți declarații mai puțin contradictorii. Ați spus că ați venit acum în fața noastră din respect față de Parlamentul European. Și trebuie să spun că am uh, analizat uh, cazul Speța Dali. Uh, Dumneavoastră pot să vă spun că ați luat, uh, ați dat mai multe, ați dat mai multe declarații în fața uh, mass mediei decât, în, uh, decât informațiile pe care le-ați completat în formularul trimis de Parlamentul European. Deci, cred că trebuie să revenim la acest punct pentru că întrebările care, la, care ați, la care ați răspuns, de fapt, complică situația nu au dus la înlăturarea acestei despre care, despre care vorbeați, ci din potrivă. Ce este OLAF până la urmă? Este vorba de o, de o instituție administrativă care, are, care recurge la anchete administrativă. În cazul Dali s-a ajuns la demisia comisarului. Deci, nu există niciun motiv să nu, ne, să nu ne puneți la dispoziție acest raport și trebuie în continuare să insistăm asupra acestui punct. Și în plus, această modalitate de abordare a dumneavoastră nu va duce la rezolvarea problemei. Doresc să vă rog să luați în serios Comitetul de Supraveghere sau să luați mai în uh, serios decât ați făcut-o până acum. Nimănui nu-i place, desigur, să fie controlat. Și a durat deja 8 ani de zile în care am uh, analizat relațiile între cele două instituții și uh, construcția este una dificilă. Dar, ținând seama de lucrurile pe care le-am observat în acești 8 ani, niciodată problemele nu au fost atât de, uh, de grave și de acute. Și această acutizare, de fapt, uh, este în, nu este în beneficiul Olaf, nu este în beneficiul dumneavoastră. Noi ne dorim ca uh, atât OLAF ca și, cât și Comitetul de Supraveghere să-și desfășoare activitatea. Parlamentul a numit acest comitet de supraveghere și trebuie să-și poată exercita aceste pre- prerogative de supraveghere, pentru că altfel nu, nu avea rost să-l creăm. Noi ne dorim, pe de altă parte, și un Olaf care să funcționează foarte bine, un director general al Olaf care să aibă rezultate bune, însă uh, trebuie să colaborați cu Comitetul de Supraveghere. Mulțumesc, doamna Gresă. Domnul Gaier are cuvântul. Eu nu am nicio întrebare adresată uh, directorului general, ci am un comentariu. Acesta se referă la modalitatea de lucru a acestei comisii. Eu aș dori să disociem foarte clar între două puncte în cadrul acestei discuții. Pe de-o parte, este vorba de relația între uh, domnul director general Kessler și Comitetul de Supraveghere. Este vorba aici de prerogativele administrative, prerogative pe care le vom clarifica. Pe mine, de fapt, mă bucură faptul că putem să, au, să auzim părerea domnului Kessler și a Comitetului de Supraveghere separat. Eu nu cred că am progresat foarte mult dacă noi am fi uh, cei, uh, dacă noi am fi judecătorii care trebuie să ia o decizie despre ce au făcut persoanele implicate sau nu au făcut. Al doilea punct. Soluția acestui conflict administrativ între directorul general și comitetul de supraveghere trebuie strict separată de cazul de speța domnului comisar Dali. Și nu ar trebui să tot revenim asupra unor lucruri care au fost clarificate. Deja este foarte clar de mai mult de o lună. Nu mai știu, uh, două, trei ore am discutat uh, în spatele ușilor închise cu domnul uh, Kessler. Există două surse care ne pot pune la dispoziție acest caz, autoritățile din Malta și Comisia sau nu știu dacă este adevărat, poate cineva îmi clarifică situația. Da, Inge, poate tu ai raportul respectiv, eu nu l-am. Am adresat această întrebare comisiei, dacă am putea obține acest raport. Am uh, sprijinit această inițiativă, comisia ne-a răspuns că nu, nu putem să obținem acest raport, trebuie să vedem ce măsuri politice am putea lua eventual. Deci, domnul Kessler se referă la un uh, raport pe care nu-l mai posedă. Nu știu cât mai discutăm acest punct. Apoi, mă întreb, suntem o comisie de anchetă sau nu? Eu cred că nu suntem o comisie de anchetă. Noi suntem responsabili cu supravegherea exercitării bugetare a comisiei și să sprijinim combaterea fraudei. Sprijin această prerogativă. Dacă ne dorim un drept de anchetă în cazul Dali, ar trebui să-l cerem. Coordonatorii ar trebui să discute de acest lucru, însă o comisie de anchetă ar trebui să se ocupe de acest lucru. Deci nu, nu suntem o comisie de anchetă. Și acesta este apelul meu adresat nu doar colegilor, ci și prezidiului. da sind wir äh, mitten äh da, se pare că am ajuns la o discuție totuși foarte interesantă. Cred că a fost corect să ne gândim foarte bine la pașii pe care i-am uh, făcut în comisia noastră. Pe data de 15 octombrie, a, dumneavoastră ați, ați transmis această informație comisiei despre raportul final. La mm, data de 16 octombrie a fost informat la telefon uh, de domnul comisar Sameta despre faptul că domnul Dali și-a depus uh, demisia. În același timp a fost, emisă, a fost emis un comunicat de presă din partea comisiei. Pe data de 17 cred că a fost organizată o conferință de presă de către comisia la care ați participat și dumneavoastră, domnule Kessler. Uh, și membrii Comisiei de Control Bugetar, după ce i-am după ce am conectat și eh, contactat și după ce dumneavoastră ați emis un comunicat de presă, am, am eh, discutat despre faptul că după ce directorul general Olaf și-a exprimat poziția în fața presei, ar fi corect ca și uh, Comisia de Control Bugetar al Parlamentului European să fie informată de aceste fapte. Întâlnirea a fost una cu ușile închise și dumneavoastră ne-a spus foarte clar că raportul final uh, pe marginea acestui caz a fost transmis deja Comisiei. Comisiei și de, decizia de demisie este una politică. Și în acest context, Comisia noastră, responsabilă de pe fond, a contactat președintele Parlamentului European și am recomandat să cerem un acces adecvat la acest raport și, pe de altă parte, considerăm că președintele Comisiei ar trebui să vină în fața Parlamentului European pentru a răspunde la întrebări. Până acum uh, nu, nu am avut uh, remarci personale eu consider personal că nu putem accepta Niciun parlament din, uh, din lume nu poate accepta demisia unui uh, ministru fără ca primul ministru să nu participe la o ședință publică în fața Parlamentului și să explice motivele demisiei ministrului respectiv. Mă întreb de ce lucrurile trebuie să funcționeze altfel la nivel uh, european, de ce trebuie să uh, acceptăm uh, această situație. De ce un fost cancelar uh, al Germaniei, Helmut Schmidt, să declare că Parlamentul European este cel care trebuie să declanșeze o revoluție, să ajungă într-adevăr la situația în care să se exercite controlul democratic. De ce cineva din exterior trebuie să ne spună acest lucru? Noi, noi suntem cei care avem prerogativele, competențele de a întreba ce s-a întâmplat în acest caz. Dacă uh, opinia publică își pune aceste întrebări și uh, Parlamentul European nu pune aceste întrebări, cred că ne confruntăm cu o problemă serioasă. Apoi există un alt punct uh, pe care nu trebuie să-l uităm. Dacă noi, deputați aleși în mod direct, nu avem acces direct la informații, dacă Comisia sau alt această instituție, cum este OLAF, nu găsește soluții pentru a garanta deputaților accesul adecvat la informații, atunci nu avem dreptul de a transmite aceste informații cetățenilor, ci avem obligația de a transmite aceste informații pentru că cetățenii europeni au dreptul să aștepte din partea Parlamentului să controleze Comisia și un control nu poate fi exercitat în lipsa informațiilor. Și din punctul de vedere acum al lucrurilor pe care, a procedurilor urmate de Comisie. Eu nu doresc să sporesc spec- speculațiile mai mult, însă nu putem face acest lucru fără informații. Și m-am întâlnit cu domnul uh, Barroso și doresc să repet o propoziție pe care am spus-o atunci. I-am spus dumnealui că cel mai bun uh, mijloc de a combate teoriile conspirațiilor care sunt vehiculate peste tot este ca, până la urmă, comisia să se asigure că lucrurile se desfășoară în mod uh, transparent. Cred că există suficiente servicii juridice care să asigure că se urmează o procedură adecvată, astfel încât să fie asigurat accesul la informații pentru Parlamentul European. Este vorba aici de cazul domnului Dali, însă astăzi cu ocazia vizitei domnului Kessler, nu discutăm cazul Dali, ci discutăm afirmațiile Comitetului de Supraveghere făcute în, la întâlnirea din 6 noiembrie. Și am considerat că ar fi foarte bine ca domnul Kessler să răspundă la afirmațiile făcute în, în întâlnirea respectivă. Este prima dată când mi-am exprimat părerea personală și pot să vă spun că am discutat despre procedura de urmat întotdeauna cu coordonatorii și singura decizie pe care am luat-o eu singur a fost să răspund în mod pozitiv uh, solicitării domnului Kessler de a participa la o ședință publică. Cred că este un semn de colaborare interinstituțională și vă rog să luați poziție la, uh, domnule Kessler, la părerile exprimate de colegii noștri. Mulțumesc. Am să vă dau pe scurt câteva răspunsuri. În legătură cu cazul Dali, ați văzut că eu nu doream decât să clarific un fapt. În acest uh, în această cauză, Olaf a urmat regulile ad litera, mai ales cele legate de Comitetul de Supraveghere. Au fost neînțelegeri în acest sens, din păcate nu vreau să dau vina pe nimeni, însă să știți că eu nu sunt aici decât ca să clarific că noi respectăm regulile și uh, respectăm acordul Comitetului de Supraveghere. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat și uh, oricine din afară poate să tragă concluzii, oricine din afara acestei sali poate să concluzioneze că Olaf a avut ceva de ascuns Comitetului de Supraveghere în uh, cauza Dali. Dar nu a fost deloc așa, trebuie să fie clar. Intervenție fără microfon. Am spus Comitetului de Supraveghere, să știți. Ajung imediat la subiect. În legătură cu rezultatele audierii de acum o lună și cu Comitetul de Supraveghere, uh, să știți că chiar și unii membri din uh, comisia dumneavoastră au spus uh, presei niște lucruri care nu corespundeau exact cu ce s-a întâmplat cum că eu nu aș fi dat acces la informații. Sper însă că totul s-a clarificat, din păcate cu o lună întârziere, dar asta e. Eu am încercat să nu răspund presei, să nu mai uh, pun uh, gaz pe foc, știți, să alimentez comunicate de presă, uh, drepturi la replică și așa mai departe. Eu am venit aici, în fața instituției dumneavoastră, ca să clarific acest mic punct. Intervenție fără microfon din sală. Da, da, da, da, da, am spus în cazul Dali. Din februarie în septembrie, până în septembrie nu era vorba de cazul Dali. Da, da, s-au întâmplat multe, într-adevăr, dar Vă răspund și dumneavoastră și în parte îi răspund și doamnei Cresle. Ce s-a întâmplat uh, din februarie până în septembrie? Cum văd eu lucrurile? Repet, în detaliu. Olaf nu a avut niciodată o procedură sau un aranjament de lucru cu Comitetul de Supraveghere. Au existat niște tentative înainte de venirea mea la, în mandatul predecesorului meu, însă întotdeauna au eșuat. Deci niciun fel de procedură. Să știți că eu sunt jurist, dar nu sunt uh, uh, un fanatic al procedurii. Însă procedurile sunt utile. Deci, până la 1 februarie a avut loc reorganizarea OLAF, 1 februarie, și un nou comitet de supraveghere. Cinci persoane care nu se cunosc, care vin din afară și care au uh, nevoie de timp, dacă vreți să vă dau o explicație. Au nevoie de timp ca să înțeleagă cum trebuie să-și uh, desfășoare rolul. Uh, deci noi nu am fost niciodată într-un impas de procedură. Oricum, doresc așa să, astfel să răspund în parte și, ce spunea doamna, și la ce spunea doamna Gresle. Într-adevăr, noi probleme au apărut, dar știți bine că totdeauna au existat anumite mici probleme cu Comitetul de Supraveghere în trecut și spuneți că acum sunt probleme noi și înțeleg ce vreți să spuneți new and, worst problems. Probleme noi, mai rele, da. Parte din uh, explicație, dincolo de ce am spus până acum, este și faptul că Olaf a primit noi solicitări din partea Comitetului de Supraveghere, pe care în trecut nu le-am avut niciodată. Acces imediat la dosare. În trecut nu aveam așa ceva în timpul uh, investigațiilor. Nu e adevărat, mă scuzați. Președintele, întreruperile nu pot fi traduse dacă sunt fără microfon, spune președintele. Așadar, accesul imediat la dosare nu a fost uh, cerut în trecut. Deci când primim astfel de cereri, trebuie să uh, ne gândim cum să le răspundem. Deci eu am cerut Comitetului de Supraveghere să se întrunească și să ajungă la un acord de lucru împreună. Am reușit să ajungem la un acord în luna septembrie. Mă bucur că am făcut-o și sunt recunoscător domnului Timmermans și tuturor membrilor Comitetului de Supraveghere pentru că am colaborat și am ajuns la un acord. Și după aceea nu am mai avut niciun fel de problemă, fiindcă toată lumea a urmat uh, prevederile acordului. Am avut o abordare în trei pași, care ne-a fost de fapt uh, impusă de IDPS în 2007. Ei trebuie să pună întrebările, le pun și eu le dau acces. Acest lucru s-a întâmplat constant din septembrie. Înainte de septembrie, procedura nu era pusă pe picioare, eram într-o situație juridică complicată pentru că noi suntem responsabili, sigur, așa și vrem să fim și trebuie să fim și eu cred în asumarea răspunderii și în toate instrumentele de supraveghere, parlament și așa mai departe, opinia publică până la urmă. Așadar, există instrumentele de asumare a răspunderii, însă eu trebuie să respect și regulile și cerințele unor organisme de control, cum este IDPS. În ceea ce privește accesul la date, ce fac ei? Cer datele, le prelucrează, respectă acest acord respectă o procedură care corespunde perfect uh, procedurii de protecție a datelor și cu avizul uh, privind protecția datelor al Comitetului de Supraveghere din 2007. <clears throat> Deci, acum lucrurile funcționează și cred că acesta este lucrul cel mai important. Să răspund la întrebări. Doamnă Gresle, Și doamna Ayala, am înțeles că chiar a văzut răspunsurile. Nu știu, până la urmă e o întreb chestiune internă, nu știu ce pot eu să fac. Dar dumneavoastră ați spus întrebările comisiei. Eu am, el, comisia mi le-a transmis, eu am răspuns la o parte din întrebările legate de Olaf și știu că comisia a transmis toate răspunsurile comisiei dumneavoastră. În fine, noi credem în responsabilitate, suntem responsabili, însă, încă o dată, trebuie să respectăm regulile și legislația. Nu pot uh, să fac uh, exact uh, ce aș vrea. Deci sunt obligat să respect regulile și, în anumite cazuri, nu am putut să răspund la întrebări pentru că depășeau conținutul anchetei. Bun, a, ba da, mai e ceva. Mă scuzați, ați mai menționat un lucru, doriți să uh, eliminați orice fel de dubii. Nu am uh, făcut presiuni, nu am transmis instrucțiuni, după cum s-a spus, uh, și nici nu am primit presiuni, nu s-au făcut presiuni din nicio parte. Eu nu am vorbit presei de presiuni. Intervenție fără microfon. Sorry. I, don't, I don't think, I don't remember, I don't recall that. Eu nu mi-amintesc să fi vorbit de presiuni la conferința de presă. În orice caz, am înțeles că s-ar fi putut să spun acest lucru la Strasburg, dar presiunea situației s-a manifestat după uh, investigație, după demisia comisarului și atunci eu am trimis un raport sistemului judiciar din Malta în regim de urgență. E vorba de presiunea inerentă situației, nu este nicio presiune din partea cuiva. Este o presiune care necesita o transmitere rapidă a raportului. Mulțumesc, spune președintele, dragi colegi. Sorry, um, we have an um, agreement with them. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că am... Aici se încheie interpretarea pentru astăzi, deci trebuie să ne încheiem și noi reuniunea. Mrs. Andreasen and uh, Mr. Geyer, uh, please, each colleague, uh, we continue in English for five minutes. Okay, no, no, no, I close the meeting and I give for one minute uh, the word, the floor to Mrs. Andreasen, please.